this So, dear colleagues. Stimați colegi, este 9 și 7 minute și întotdeauna aud că nu avem suficient timp pentru discuții, însă o posibilitate de a economisi timp este să începem la timp. Exact asta facem acum. Aș dori să-i mulțumesc lui Jens Geier, raportorul general pentru bugetul pe anul 2017, care este alături de noi. Și primul punct de pe ordinea de zi este o dezbatere pe marginea bugetului general Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, iar la reuniunea coordonatorilor am adoptat o scrisoare uh, din partea raportorului comisiei noastre, domnul Reimer Böge, pe care îl salut de asemenea, o scrisoare referitoare la poziția la mandatul nostru în negocierile bugetare. Dragi colegi, dragi colegi, anul 2017 este un an în care vom discuta multe elemente legate de strategia uh, Trade for All. Asta înseamnă negocieri cu China, cu statele ASEAN, cu statele ACP, cu Mexic, cu Chile, și anume modernizarea acordurilor cu aceste două ultime state, negocierile privind acordul TISA. Trebuie să discutăm despre cum vom putea accelera negocierile în cadrul uh, OMC, dacă putem avea abordări plurilaterale în cadrul OMC sau nu. Deci avem foarte multe de făcut în anul 2017 și pe lângă aceste activități, nu trebuie să uităm că avem și activități legislative și toate aceste activități trebuie să fie finanțate. În strategia Trade for All se regăsesc elemente suplimentare necunoscute în trecut. De exemplu, o competiție privind uh, orașe, uh, Um, cu o concurență egală între orașele din Europa și nu trebuie să ne, uh, nu ne ocupăm doar de negocieri, ci trebuie să monitorizăm îndeaproape punerea în aplicare a, a, a tuturor acestor acorduri. Uh, tocmai am vizitat Corea de Sud, unde am monitorizat uh, punerea în aplicare a acordului în ultimii 5 ani și am văzut că Punerea în aplicare acestui acord de liber schimb nu se desfășoară așa cum ne închipuisem noi și este nevoie de resurse financiare pentru acest proces de monitorizare. Drept urmare, pentru mine este greu de înțeles de ce anul trecut, pentru prima dată, angajații de la Direcția Generală Trade a Comisiei Europene, unii dintre aceștia au fost concediați, deci personalul a fost uh, redus, ceea ce desigur a, are un impact asupra relațiilor comerciale ale Uniunii Europene, care fac parte din uh, afacerile externe ale Uniunii Europene. Drept urmare, Jens, avem pretenții legate de bugetul pe care ni le dorim, pe care ni dorim pe anul 2017, tocmai pentru a ne putea ocupa cu seriozitate de toate aceste sarcini. Și uh, mă aștept să aud din uh, partea ta informații care să-mi permită să dorm liniștit la noapte, pentru uh, a ști că dorințele noastre vor fi puse în aplicare. Jens, îți dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragă Band. Astăzi este data de 24 mai. În urmă cu câteva săptămâni fusesem încă nervos uh, în legătură cu această dată, pentru că, în mod normal, ziua de mâine ar fi trebuit să fie ziua în care Comisia ne prezintă propunerea de buget pentru anul 2017, ceea ce pentru mine ar fi însemnat că trebuie să-mi schimb în mod radical ziua de lucru, pentru că până la sfârșitul anul, anului aș fi știut cu ce mi ocup uh, zilele, însă Comisia a amânat publicarea proiectului de buget. Din informațiile pe care le dispun, este vorba de patru săptămâni undeva Um, această propunere va fi făcută cândva uh, pe 26-27 iunie. Nu există nicio legătură cu un eveniment care va avea loc pe data de 23 iunie, dacă este să întrebăm pe reprezentanții comisiei, ci motivul uh, ține de faptul că nu s-au calculat uh, consecințele crizei migraționale. Nu știu dacă eu pot fi de acord cu această explicație, însă, ținând cont că până acum nu prea înțeleg ce se întâmplă cu um, intențiile Comisiei Euro- Europene privind uh, bugetul pe anul 2017, însă înțeleg care este contextul în care se desfășoară lucrurile acum și cred că pe fond Pozițiile noastre nu sunt atât de uh, diferite. Parlamentul cred că va susține cu o mare majoritate pozițiile importante și prioritățile importante pentru Comisia Inter, însă nu trebuie să uităm că negocier, negocierile uh, bugetare nu le, purtăm, uh, nu le purtăm singuri. Și nu mai suntem în uh, situația conf- uh, confortabilă care făcea ca activitatea de la activitatea de la Comisia Bugetară să fie una foarte comodă, pentru că tratatul de la Lisabona ne-a fost la dispoziție a uh, instrumentul celei de-a doua, uh, celei de-a doua lecturi. Deci, Din păcate, discuțiile se poartă fără o legătură prea concretă între, uh, între liniile bugetare uh, concrete și dorințe. Vicepreședinta Comisiei, doamna Georgieva, are o descriere plastică, uh, spunând că Consiliul se împarte în trei uh, grupuri de prieteni, prietenii uh, coeziunii, prietenii agriculturii și prietenii rabaturilor, reducerilor. Mm, cred că știți din ce grup face, face parte țara din care provin eu. Deci, poziția, numitorul comun între diferitele grupuri din Consiliu se referă la posibilitățile de economisire, de reduceri uh, a bugetului. În uh, aprilie am adoptat orientările noastre generale privind bugetul pe anul 2017 cu o largă majoritate, ceea ce uh, mie îmi dă un grad mare de, de încredere și mă mulțumește că o mare majoritate a Parlamentului European susține poziția noastră în legătură cu acest buget, pentru că negocierile bugetare vor fi complicate. Pentru bugetul de anul 2016, în ceea ce privește domeniile principale ale bugetului, de exemplu, uh, categoria 3, uh, politica de mediu, categoria 4, politica externă, datorită uh, datorită crizei uh, migrației, am reușit să epuizăm aproape în totalitate rezervele. Și vom atrage atenția Consiliului că în acest proces toate instrumentele speciale uh, bugetare pe care le-am prevăzut au fost folosite și că <laughs> existența acestor instrumente se datorează insistenței Parlamentului uh, European de a introduce o flexibilitate în cadrul financiar multianual. Deci, fără insistențele Parlamentului European legate de uh, instrumentele de flexibilitate în cadrul financiar multianual, situația bugetară ar fi mult mai tensionată decât este acum. Acest lucru înseamnă uh, Uh, pe de-o parte că nu mai avem o marjă prea mare de manevră în exercițiul bugetar pe acest an, pentru că eu nu pot uh, vedea cum uh, crizele care au afectat situația pe anul 2016 au fost uh, depășite. Desigur, cu toții sperăm că în Siria se va instaura o situație pașnică care să permită milioanelor de refugiați să se întoarcă la ei acasă, însă acest lucru probabil nu se va întâmpla în acest an și trebuie să planificăm din punct de vedere bugetar, să ne pregătim pentru această a, situație. În ultimii doi ani am mobilizat 2 miliarde de euro pentru a face față acestei crize și uh, Uh, trebuie să ne așteptăm că acest efort va trebui să continue. Pe de altă parte, situația economică nu este una uh, optimă și ne desfășurăm activitatea într-un, într-un uh, context politic prin care 3,3 prin care trebuie să mobilizăm alte 3,3 miliarde de euro pentru a finanța suma de garanție pentru Fondul European de Investiții Strategice prin liniile bugetare respective și apoi nu trebuie să uităm că la sfârșitul anului Comisia Europeană uh, așteaptă poziția noastră privind reevaluarea, revizuirea cadrului financiar uh, multianual. Și poziția noastră este următoarea. Cadrul financiar multianual, în, în forma sa actuală, poate să facă față doar uh, provocărilor uh, legate de uh, neexistența unor uh, neexistența unor crize și înțeleg foarte bine că guvernul federal german a fost cel care a insistat în mod uh, Um, masiv pentru a avea un asemenea buget care de fapt nu este pregătit să facă față unor crize și acum suntem în situația în care totuși trecem și ne confruntăm cu un număr important de criză. În orientările uh, generale am uh, cerut sporirea unor linii bugetare, am cerut legarea unor rubrici bugetare cu diverse documente prezentate de către Comisie când vine vorba de evoluția economică de pe continentul european. Avem un raport de creștere anuală, avem semestrul european, perspectiva pe termen mediu uh, și lung, care Um, ne oferă informații despre posibilele evoluții economice și financiare pentru statele membre, însă consecințele acestor evoluții asupra bugetului european nu se reflectă suficient de bine și cred că acest lucru ar putea să fie, să fie îmbunătățit. În plus, să nu uităm prioritățile stabilite de Parlamentul European și care ne-am dorit să fie reflectate în uh, bugetul Uniunii Europene. Mă gândesc la inițiativa dedicată combaterii șomajului în rândul uh, tinerilor, uh, inițiativa dedicată combaterii sărăciei în rândul copiilor sunt elemente care fac parte din strategia 2020 care sunt importante pentru noi și ne aflăm acum în situația în care, după cum spusesem deja, Comisia Europeană amână publicarea propunerii de buget. Acest lucru nu reprezintă o problemă pentru noi, ci mai degrabă pentru uh, Consiliu. Am amânat și noi puțin adoptarea mandatului de negociere, de începere a, a negocierilor cu Consiliul însă nu cred că va fi vreo problemă. Eu uh, voi pune la dispoziția Parlamentului câteva orientări uh, generale și vom adăuga pur și simplu aceste uh, recomandări la raportul uh, final. Este o procedură pe care am folosit-o, am folosit-o și în anul 2014 an în care, datorită alegerilor uh, europene, a trebuit să întrerupem negocierile, uh, uh, procedurile pentru negocierea bugetului. Noi, Parlamentul European, lucrăm în primul rând cu recomandarea Consiliului și nu lucrăm în mod direct cu proiectul, cu propunerea Comisiei, ci cu reacția Consiliului la această comisie și, precon, după cum am spus, deja preconizez că, ca, ca reacția Consiliului să fie una de a reduce cheltuielile. Și apoi o precizare tehnică de specialitate pentru, uh, pentru această comisie. Un factor important în uh, Consiliul uh, este reprezentat de Consiliul de Implementare. Ceea ce înseamnă că reprezentanții, reprezentanții statelor, în calitatea lor de uh, reprezentanți financiari ai statelor membre, nu examinează fondul, conținutul, ci se uită la rata de de implementare și dacă rata de implementare este redusă și nu este poziția mea, pur și simplu vă prezint, dacă rata de implementare este redusă, atunci se afirmă că dacă programul respectiv nu este bine implementat, înseamnă că nu funcționează atât de bine și dacă nu funcționează atât de bine, putem să reducem uh, fondurile dacă, sau chiar să uh, le eliminăm cu totul. Și Um, trebuie să explicăm de ce această afirmație nu este valabilă întotdeauna și mă tem că granturile MFA despre care uh, citesc că în anul 2014 nu au avut o rată de implementare atât de bună, vor deveni victimele unei asemenea abordări. Deci aș dori să vă atrag atenția asupra acestei, uh, acestei probleme. Nu este o linie bugetară atât, atât de importantă, însă Consiliul, asta, Consiliul, Consiliul are, asem, are această abord, abordare de a reduce în mod universal toate programele care nu au bună de, de punere în aplicare și eu cred că există un, un asemenea risc din partea Consiliului care va analiza ratele de implementare a diferitelor programe. Acestea ar fi remarcile mele um, introductive, care sper că vă ajuta să înțelegeți mai bine contextul politic al discuțiilor bugetare. Mulțumesc, cred că uh, pe fond avem cu toții aceeași poziție, însă uh, nu cred că trebuie să ne facem uh, speranțe prea mari. Nu știu care este părerea raportorului nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, dragă ian, sunt cu totul de acord cu cele spuse de tine. Însă poate am făcut o greșeală la, cu ocazia ne, negocierilor cadrului financiar multianual în uh, ultimele uh, faze ale uh, negocierilor decisesem dorim să folosim cât mai mult uh, rezervele, marjele prevăzute și astfel a apărut și ideea instrumentelor uh, flexibile, care parțial au fost convenite. Fără acest acord, fără gradul suplimentar de flexibilitate în acest an, am fi ajuns la limitele bugetului și în același timp vedem de câtă creativitate, de câtă creativitate dă dovadă Comisia și uh, propune lucruri, uh, ia anumite decizii care uh, ocolesc uh, puterea decizională a Parlamentului și care, desigur, ne dau uh, dureri de cap. Desigur, în același timp suntem într-o situație de criză, o uh, situație în care trebuie să găsim răspunsurile politice uh, și bugetare adecvate. Dacă în același timp trebuie să ne uităm uh, și, și vedem um, care este poziția Comisiei și există aici o legătură cu prerogativele comerciale ale Comisiei noastre și acordurile de parteneriat încheiate cu statele noastre vecine și dincolo de finanțarea acestor uh, acorduri, dar care este strategia pe care o urmărim pentru a ne asigura că uh, statele noastre vecine, pe termen mediu și lung, vor fi uh, stabilizate. Ei bine, schimburile comerciale și evoluția economică a acestor state au un rol deosebit de important. Drept urmare, aș avea rugăminte și anume în legătură atunci când discutăm bugetul pe, pe anul 2017 și în general uh, viitoarele cadre financiare uh, multianuale, va trebui să discutăm și Uh, orientarea strategică uh, generală care să ne permită cum să ne atingem mult mai bine obiectivele pe care le avem. Este un punct esențial din punctul meu de vedere și dacă uh, Comisia, când vine vorba de fondul pentru Africa și fondul MADAT, încearcă ca odată ca ocazia revizuirii la, la mijlocul uh, termenului să uh, scoată din uh, bugetul european gestionarea acestor fonduri, mm, mi se pare că se dorește, de fapt, subminarea prerogativelor de control bugetar a, a Parlamentului European. Pentru că aceste fonduri, aceste instrumente urmează să fie, să fie controlate doar de către Comisie și de către uh, statele, statele membre. În același timp, uh, nimeni nu contribuie la finanțarea uh, fondurilor respective și trebuie să ne întrebăm dacă lucrurile vor putea funcționa astfel pe viitor. Deci, punctul meu Uh, personal de vedere, dacă această uh, situație nu se va schimba, eu uh, vă asigur că pentru ultima dată am votat pentru crearea unor asemenea instrumente care funcționează, sunt gestionate în afara cadrului financiar multianual. Apoi, va trebui să înțelegem care este legătura între bugetul pe anul 2017 și procesul de reevaluare a cadrului financiar multianual la uh, mijlocul uh, termenului. Cred că um, trebuie să transmitem mai uh, puternic acest mesaj Comisiei. Ar trebui să apare mult mai puternic decât a făcut-o în trecut uh, poziția Parlamentului European. Poate a fost prea ușor să ajungă la un acord cu Consiliul în, uh, în trecut și în acest context, domnule președinte, rămâne această um, întrebare. Din motive diferite, Comisia a amânat publicarea proiectului de buget pentru anul 2016, care nou din punct de vedere procedural, uh, ne, uh, pentru noi reprezintă câteva probleme. În același timp, citesc despre intențiile doamnei Mogherini de a crea uh, nouă fonduri, citesc despre propuneri de 60 de miliarde de euro, sume folosită din planul de investiții uh, Juncker pentru statele, pentru vecinătatea uh, uh, Uniunii Europene și apoi uh, din fond, uh, fondurile necheltuite din uh, politica de coeziune, 4 miliarde de euro să fie folosite pentru a face față uh, provocării Uh, crizei uh, migrației. Eu sunt uh, principial de acord cu asemenea idee, însă pentru că acești bani nefolosiți trebuie să ar fi, ar fi mai bine dacă ar fi folosiți. Însă, mă întreb, am, am înțeles că acest nou plan urmează să fie propus de doamna Mogherini și de domnul Timmermans în, la începutul lunii uh, iunie. Uh, și să fie uh, aprobat de Consiliu um, cu ocazia summitului din 28 iunie. Și ce se, ce se întâmplă cu Parlamentul European? Din nou, suntem în uh, situația în care Consiliul decide ceva și uh, Parlamentul uh, European pur și simplu trebuie să-și dea acordul? Sau trebuie să ne adresăm la un moment dat Curții Europene de Justiție? Pentru că în cele din urmă Consiliul European trebuie să, să înțeleagă că trebuie să părăsim acest mod de a funcționa în situații de, de, de criză și să revină la respectarea procedurii legislative ordinare. Deci, uh, aș dori să întreb uh, Comisia Europeană cum crede, că, cum crede că este posibil ca înaintea Consiliului European din de la sfârșitul lunii iunie să discute despre toate aceste intenții, planuri bugetare și cu uh, cealaltă autoritate bugetară, Parlamentul European. Pentru că trebuie să ne organizăm din punct de vedere uh, procedural uh, până atunci, astfel încât să nu fim puși în fața unor fapte deja îndeplinită și decisă. Și nu există acum o legătură uh, directă cu, uh, cu cele pe care urmează să le spun acum. La propunerea mea, și știu că votul a fost unul controversat, însă pentru bugetul uh, pentru anul 2016 am uh, convenit un uh, Uh, proiect uh, pilot referitor la rolul ONG-urilor în procedura uh, bugetară. A fost un lucru controversat, însă convenit. Comisia a spus că linia bugetară nu este cea potrivită pentru că este vorba de autonomia administrativă a Comisiei și oricum Comisia nu consideră că ar avea, am avea nevoie de asemenea inițiative deci uh, ne-a oferit, uh, de fapt, motivele pentru care nu își dorește un asemenea proiect. Fiecare este liber să adopte poziția sa. Însă am citit um, proiectul bugetar ulterior și această decizie a fost exclusă pur și simplu din uh, concilierea finală. Și mie mi se pare că este o Uh, manipulare de cea mai joasă, uh, joasă speță. Dacă astfel este tratată poziția unei autorități bugetare, mi se pare absolut inacceptabil și mă aștept din partea dumneavoastră să ne spuneți uh, până la până în vară cine a eliminat această, uh, această propunere și să ne asigurați că respectați poziția autorității bugetare. Este o nesimțire incredibilă și este o, un exemplu clasic despre uh, aroganța cu care este tratat Parlamentul European de către Comisia Europeană. Este absolut in, uh, incredibil. Și dacă așa ceva este posibil, cred că <laughs> sunt posibile și alte lucruri mult mai grave și trebuie să punem capăt uh, unei asemenea comportament, dincolo de diferențele de opinie legate de fondul uh, discuției și aștept o informare uh, cât mai rapidă din partea Comisiei Europene în legătură cu acest lucru, cu acest punct, pentru că este absolut inacceptabil. În ceea ce privește uh, mandatul adoptat de coordonatorii ieri pentru trilog, am discutat uh, punctele, punctele cheie pentru procedura Uh, bugetară și cred că așa, și această temă a sprijinului tehnic, a asistenței uh, tehnice, este o temă deosebit de importantă care are un rol nu doar în uh, domeniul extern al Uniunii Europene, dar și pentru Comisia Europeană este importantă. Comisia Europeană a lucrat la asistență tehnică pentru punerea aplicare a fondurilor structurale în Uniunea Europeană. Acolo unde există slăbiciune administrativă um, care afectează punerea în aplicare a diferitelor fonduri, acolo trebuie să începem, pentru că doar așa um, instrumentele vor fi puse în aplicare în mod adecvat și este un punct important și în uh, funcționarea programelor din statele vecine. Și apoi, um, după cum a spus și domnul președinte, trebuie să ne, trebuie să ne preocupe și uh, Uh, politica de personal, Comisia întotdeauna s-a referit la faptul că este vorba de o microgestiune, că Parlamentul European nu ar avea niciun uh, cuvânt de spus. Dar dacă în Direcția Generală Trade se uh, reduce personalul, contemporan se negociază tot mai multe acorduri de liber schimb și nu se poate uh, Uh, monitoriza punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb deja existente, mie mi se pare că există un, o deficiență uh, evidentă. Toate aceste elemente trebuie să fie însoțite de uh, Parlamentul European într-un mod uh, cât mai uh, intens. Uh, trebuie dis, uh, discutate pentru, a, pentru că doar așa vom reuși să recâștigăm credibilitatea uh, politicilor uh, comerciale a, a Uniunii Europene și să nu uităm un alt punct deosebit de important, uh, măsurile uh, care să susțină internaționala, internaționalizarea IMM-urilor europene. Și cam atât din partea mea, domnule președinte. Vă mulțumesc! Uh, pentru aceste cuvinte foarte clare și acum dau cuvântul grupurilor politice. Domnul uh, Schuster din partea PP. Vă mulțumesc. Uh, nu sunt uh, membru al uh, Parlamentului European de atât timp încât să cunosc toate detaliile uh, procedurii uh, bugetare, însă este evident și pentru mine că Parlamentul European este cel care uh, are un cuvânt de spus în legătură cu orientările generale bugetare. Nu aș dori să repet cele spuse, aș dori să insist asupra unui punct important pentru mine. Domnul uh, Böge s-a referit la deciziile divine uneori luate de, de Consiliu. Dacă aceste decizii ar avea acest caracter uh, cu adevărat divin, poate le-am putea accepta, însă nu întotdeauna acest lucru este, uh, este valabil. Tocmai de aceea, eu cred, și este un lucru amintit și de domnul Berlanga și de domnul Reinberger, dacă tratăm cu toată, toată seriozitatea viitoare acorduri de liber schimb uh, durabile, care, acorduri de liber schimb care să du- sprijine um, evoluții pozitive pe plan global, atunci trebuie să monitorizăm modul în care aceste acorduri de liber schimb sunt puse în aplicare, impactul pe care îl aduc cu sine și de acest lucru nu se pot ocupa doar câțiva tehnocrați, câțiva experți. Dezbaterea care se poartă în Europa ne demonstrează că trebuie să existe și un dialog permanent cu societatea, cu societatea civilă și există suficiente exemple despre acorduri de liber schimb încheiate și uh, acorduri de liber schimb care nu au fost monitorizate. Și pe viitor trebuie să ne asigurăm că asemenea monitorizare este posibilă mai ales în contextul în care uh, urmează să discutăm acordul de liber schimb uh, critice, controversate. Uh, mă gândesc la parteneriatul cu statele africane și uh, trebuie să ne asigurăm că vom ajunge la o evoluție în, uh, pe continentul african care să permită uh, reducerea fluxurilor uh, migratorii care vin de pe acest continent. Nu cred că soluția permanentă poate fi crearea rapidă a unor fonduri de urgență, ci să ar trebui să uh, găsim o structură mult mai solidă. Drept urmare, acordurile de liber schimb au o importanță foarte mare și trebuie să ne asigurăm că Comisia va fi capabilă nu doar să negocieze asemenea acorduri de liber schimb, dar să poată și uh, monitoriza punerea lor în aplicare și să înțeleagă care este impactul acestor acorduri de liber schimb în, cooper- în cooperare cu uh, organizațiile societății civile. Acestea sunt obiectivele noastre. Mulțumesc pentru al dare cuvântul domnul Lambsdorff. Am ascultat cu mare atenție, nici eu nu sunt expert în politici uh, bugetare, însă cred că după această dezbatere nu ne rămâne decât să luăm câteva medicamente împotriva depresiei. Am înțeles că uh, Brexitul nu are niciun impact asupra amânării acestei propuneri de către, uh, de către Comisie. Uh, prioritățile pe care le avem, combaterea, combaterea șomajului în rândul tinerilor, se bucură doar de 1% din buget, de exemplu, ceea ce mă face să mă întreb dacă efectul va fi unul de durată. Eu aș, câte, am, aș avea câteva uh, întrebări și câteva remarci. În primul rând, există aceast, acest proces de revizuirea uh, revizuire a cadrului financiar multianual. Uh, aș dori să știu care sunt prioritățile pentru Parlamentul European. În al doilea rând, am înțeles că Consiliul a eliminat uh, linia bugetară pentru MFA. Eu nu știu despre ce este vorba, cred că nici domnul Schuster nu știa. Și apoi, uh, deciziile Consiliului uh, European. Cred că acestea, în legătură cu acestea, trebuie să ne uh, adresăm Curții Europene de, de, de Justiție. Pentru că această autonomie a Consiliului European decisă devine uh, devine o mare problemă pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, în mă GUE, dau cuvântul domnului Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Situația uh, foarte dificilă a fost foarte bine uh, descrisă de uh, cei doi uh, raportori și eu aș dori să insist asupra a trei puncte importante pentru comisia noastră, pentru comisia INTA. Pentru mine este evident că am încheiat tot mai multe acorduri de, de, de liber schimb, uh, ceea ce înseamnă reducerea veniturilor uh, din uh, tarife vamale. Pentru că este vorba de acorduri de liber schimb. Și se pune întrebarea ce se întâmplă cu veniturile proprii pentru Uniunea Europeană. Acest punct trebuie să se regăsească în centrul dezbaterilor uh, viitoare, pentru că dacă statele membre nu mai sunt atât de dispuse să contribuie la bugetul Uniunii Europene, este evident că avem nevoie de o strategie de compensare a acestei, a, a acestei uh, situații, pentru că dacă nu, Comisia nu va mai avea personalul de care va avea nevoie pentru a gestiona uh, Uh, toate sarcinile care îi revin. Apoi, o altă idee. În statutul NATO se prevede că statele membre ale NATO trebuie să contribuie cu 2% uh, din uh, PIB la bugetul de apărare. De ce? La, în cazul Uniunii Europene este vorba doar de 1% din produsul intern brut. Uniunea Europeană are are responsabilități uh, tot mai uh, cuprinzătoare și uh, cred că acest lucru trebuie să se reflecte și în contribuția bugetară la bugetul Uniunii Europene și ne învârtim în jurul acestor probleme și nu reușim să le rezolvăm. Și apoi sunt de acord cu cele spuse de domnul Băgă. Trebuie să fim foarte atenți ca flexibilitatea prevăzută să nu însemne um, evitarea și incapacitatea de a ne achita de responsabilitățile pe plan extern. Nu putem să ajungem în situația în care să nu mai putem uh, finanța uh, instrumentele care să permită o dezvoltare durabilă economică în uh, partenerii noștri externi. Ne dorim uh, respectarea standardelor politice, standardele de, respectarea standardelor de mediu sociale în uh, statele în curs de dezvoltare, dacă ne dorim vreodată să ducem la o, la o soluționare durabilă a acestor situații de conflict. Deci trebuie să insistăm asupra necesității de modificare a abordării politice, pentru că dacă nu, fiecare an când uh, discutăm uh, proiectele bugetare anuale sau când discutăm cadrul financiar multianual, ne vom confrunta cu exact aceleași probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul Comisiei pentru maxim 5 minute. Doamna Albatran. Thank you Um... Vă mulțumesc. A fost uh, o dezbatere foarte activă pe o temă care nu se referă doar la comerț, uh, depășește domeniul comisiei dumneavoastră și al direcției noastre generale și de aceea voi încerca să răspund la observațiile care au fost făcute în ceea ce privește problemele care sunt legate de politica comercială. Este foarte clar că contextul general nu este cel mai pozitiv. Acest lucru deja a fost uh, subliniat de către raportor. Această situație a creat dificultăți în ceea ce privește datele când va fi disponibil proiectul de buget din păcate nu avem un uh, răspuns în legătură cu disponibilitatea acestui mm, uh, document. Uh, comentariile dumneavoastră ne-au arătat că susțineți ceea, inițiativele noastre în ceea ce privește politica comercială în legătură cu migrația și în vecinătate și în Africa. Suntem conștienți că există greutăți legate de alocarea insuficientă a resurselor, avem o agendă foarte consistentă care continuă să, continuă să evolueze și foarte multe inițiative care uh, încep din comunicarea Trade for All din octombrie 2015. Este clar că există prioritatea este aplicarea acordurilor deja negociate, o mare parte din aceste buget, care este foarte mic, este dedicată acestor activități, evaluării acordurilor noastre și de asemenea unei serii de activități eh, care au de-a face cu creșterea transparenței în politica comercială, inclusiv reuniuni cu societatea civilă care sunt uh, care au loc în uh, uh, mod rutinar cu delegațiile noastre, dar și în cursul negocierilor. Am a abordat, adoptat sugestiile Parlamentului European în ceea ce privește proiectele pilot. Avem un proiect pilot legat de una dintre temele care au fost ridicate, și anume transparența, în ceea ce, ceea ce are legătură cu TTIP. Este un proiect pe care lucrăm și în curând vă vom spune um, stadiul în care ne aflăm. Motivul pentru care proiectul pe care l-ați menționat a fost eliminat din lista proiectelor pilot a fost că a fost pe o lin- pus pe o linie bugetară care uh, este legată de cheltuielile administrative ale comisiei. Comentarii fără microfon din sală. No, we, we have indicated uh, to you V-am transmis și în trecut și continui să spun că suntem dispuși să discutăm cu dumneavoastră în ce fel putem uh, clasifica aceste activități. Noi nu putem să continuăm cu acest proiect pentru că natura proiectului nu se potrivește în bugetul administrativ al Comisiei. Este un proiect operațional, așadar, din nou, suntem dispuși să discutăm această problemă și Sigur, vom uh, discuta în bilateral după reuniune în legătură cu acest proiect. Mm, este un proiect uh, care are legătură cu finanțarea pe ONG-uri în domeniul comercial și există o monitorizare a acestor activități. Deci nu este un lucru împotriva uh, în legătură cu care să avem ceva împotrivă, Însă am uh, dori să discutăm acest uh, aspect, aceste aspecte în mai mare profunzime pentru a vedea cum putem aborda uh, cât mai bine acest proiect de partea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Bineînțeles, întrebările mai generale și în special tema acestui proiect pilot trebuie să fie discutate. Dau cuvântul acum lui Jens Geier, nu? Raportorul? Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumesc, aș avea o remarcă scurtă pentru raportorul nostru și pentru a reacționa celor spuse de reprezentanta Comisiei. Nu este vorba de discutarea acestui punct din nou, ci de rezultatul uh, concilierii și de modul în care acesta a fost pus în aplicare, de nimic altceva. Și uh, mă aștept ca Comisia să se îndepărteze de poziția sa pentru că aceasta a fost decizia uh, Comisiei Bugetare a Parlamentului European. Și aș mai avea o întrebare pentru raportorul nostru, pentru că vedem că în mod uh, repetat uh, angajamentele financiare, de exemplu cele făcute la Londra, nu se transformă în realitate nici uh, angajamentele pe care le-a făcut Comisia la Londra nu au fost transpu- uh, transpuse în realitate într-o măsură prea mare și cred că am avea nevoie de un nou sistem mult mai uh, transparent și în paralel cu dezbaterea pe care o purtăm noi aici, știm că se desfășoară uh, la Istanbul o conferință a tuturor celor care se ocupă de aceste fonduri internaționale și vedem că acest fond de ajutor de urgență al Națiunilor Unite este uh, important și trebuie să înțelegem uh, dacă suntem capabili să punem în aplicare uh, strategiile pe uh, orientate pe o durată lungă. Dacă este să mă uit la ce s-a întâmplat pe anul 2014-2015, Uh, fondurile pe, pe anul 2015 au redus, s-au redus față de anul 2014, chiar dacă criza se accentuase tocmai în anul 2015. Deci, ce se va întâmpla cu durabilitatea angajamentelor, uh, respectării angajamentelor de către uh, contribuitorii la aceste fonduri și cred că ar trebui să ne gândim la acest punct pentru ca pe viitor nimeni să nu ne poată reproșa că nu ne-am făcut temele de acasă și că nu am înțeles uh, nimic în urma crizei uh, din anul 2015. Mulțumesc, Ian, să ai cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc, nu cred că um, voi folosi toate cele 5 minute. Aș dori să mă limitez la câteva remarci, să reacționez la câteva lucruri spuse în legătură cu acest MFA este vorba de asistența uh, macrofinanciară. Aici uh, rata de implementare nu fusese cea pe care ne-am fi dorit-o noi din punct de vedere politic și uh, doream să vă atrag atenția că asupra unor asemenea puncte se, va concentra Consiliul va, se, va uita, se vor uita pur și simplu la, la rata de, de implementare, fără niciun fel de valoare calitativă. Dacă rata de implementare este redusă, va veni în mod automat o propunere de uh, reducere. Dacă nu cred că fondurile vor fi eliminate cu totul, dar aceasta a fost, uh, așa înțeleg eu, că va fi abordarea Consiliului. Aș dori să mulțumesc să-i mulțumesc lui Raimar Böge. Multe, multe din cele spuse de el uh, ar trebui să fie discutate de fapt și preluate de Comisia pentru Bugete și nu doar de Comisia INTA. Și acum câteva lucruri concrete în legătură cu fondurile fiduciare. Din nou, uh, ne aflăm în fața unei, uh, unei revizuiri regulate a regulamentului financiar. Cu, ultim, cu ocazia ultimei revizuiri am, am făcut posibilă existența creierii unor asemenea fonduri uh, fiduciare, fiduciare. Și acum vedem că, pe de o parte, guvernanța, adică controlul fondurilor financiare și tu, Reimer, te-ai referit la acest lucru tangențial. Acest control um, este luat uh, Parlamentului European. În al doilea rând, Parlamentul European foarte rapid din bugetul european pune la dispoziție fondurile destinate acestor uh, uh, uh fonduri uh, fiduciare. Deci, Și după, după această punere la dispoziția fondurilor europene se întâmplă două lucruri. Contribuțiile statelor membre au un caracter mai degrabă, uh, un caracter mai degrabă uh, simbolic și atunci dacă nu se dorește uh, folosirea acestor fonduri, de ce au fost, uh, de ce au fost create și în al doilea rând nu prea se folosesc banii din aceste fonduri. Deci consecințele vor fi uh, următoarele. La următoar, când vom discuta despre viitoarele fonduri fiduciare, va trebui să spunem, da, suntem de acord, dar în condițiile noastre și apoi va trebui să ne, uh, să ne întrebăm dacă uh, nu putem să luăm fondurile, banii de la fondurile unde nu uh, punerea în aplicare, executarea acestor fonduri nu funcționează atât de bine. Pentru că dacă nu, vom avea o, o, gaură, o gaură bugetară pe care încercăm să o peticim luând din alte locuri unde se creează de fapt alte găuri bugetare. Deci o asemenea abordare nu este o abordare serioasă din punct de vedere bugetar. Și apoi, domnul Lansdorf a întrebat care sunt prioritățile Parlamentului European. Și este vorba de punctele amintite și de dumneavoastră prin uh, raportul meu atrag atenția asupra faptului că bugetul Uniunii Europene este subfinanțat. Și vedem că pentru prima dată în istoria sa, cadrul financiar multianual a fost redus, deci pentru prima dată în istorie noua perspectivă financiară a fost mai redusă decât cea anterioară și în același timp uh, prerogativele Uniunii Europene au crescut și datorită manifestării crizei, act, crizelor actuale. Astăzi, statele membre nu își doresc o modificare a situației pentru că um, nu se pot uh, nu se poate nu se pot duce acasă să spună că Uniunea, Uniunea Europeană a primit un buget mai mare pentru a putea face față uh, crizelor existente. În acest raport eu fac trimitere și la propriile venit, uh, venituri. Nu aș dori să mă, să mă înțelegeți greșit, nu am nimic împotriva acordurilor de liber schimb, însă fiecare acord de liber schimb încheiat înseamnă o reducere a propriilor venituri pentru bugetul Uniunii Europene, pentru că sunt reduse tarifele vamale și de fiecare dată când este, sunt reduse tarifele vamale, scade contribuția uh, Uh, care vine la bugetul Uniunii Europene. Și această întrebare, Uniunea Europeană își dorește un instrument uh, un instrument care să garanteze propriile venituri sau nu, care să depășească uh, contribuțiile directe din partea statelor membre la bugetul Uniunii Europene, este o întrebare la care va trebui să găsim un răspuns la un moment dat. Eu uh, Aș dori să depășim situația în care se tot repetă în uh, aceste nopți ale cuțitelor lungi când se discută despre contribuțiile concrete ale statelor membre. Și un alt punct important este flexibilizarea. Dacă nu, vom re- dacă nu reușim să extindem, să mărim bugetul, atunci cel puțin uh, trebuie să reușim să folosim într-un mod mult mai flexibil uh, Uh, fondurile prevăzute, să poată fi, uh, să poată fi posibilă o transferare mai ușoară a uh, fondurilor de la o rubrică la alta, de la un capitol la, alt, la altul. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru această dezbatere. Trebuie mi-a dat să mă duc la Comisia Libă pentru a discuta aceeași temă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Gaier, pentru dezbatere, pentru intervenția dumneavoastră. Dragi colegi, uh, punctul 11 îl vom uh, discuta după votare. Începem cu punctul 12. Uh, Știți că aveți nevoie de cartela de vot electronică și haideți să testăm sistemul de vot. Sper că toată lumea are cartela de vot. Deschid votul. Hat jeder abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Foarte bine. Deci putem trece la punctul 12, asistența macrofinanciară pentru Tunisia, amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Pentru? Împotriva? abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă. abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă. abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă. abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă. se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abținerii se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abținerii se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abținerii se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abținerii se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abținerii se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva abținerii, se respinge. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări, doamnă de Sarnes. Dann kommen wir zu Punkt 13, die Revision. Trecem la punctul 13, revizuirea Convenției de la Geneva privind standardizarea vehiculelor. Un singur vot, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu o foarte mare majoritate, foarte frumos. Punctul 14. Convenția privind tehnologia informației. Din nou avem un singur vot, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea cu o mare majoritate. Punctul 15 acum Întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind sancțiunile americane care afectează negativ activitățile comerciale UE în Iran s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate și această întrebare va fi depusă de comisia noastră. Noastră trecem acum la punctul 16 un proiect de aviz privind uh, cadrul juridic al Uniunii Europene referitor la încălcărilor dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Supun la vot acum amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Da, cred că am sărit peste amendamentul 2 pe care trebuie să-l votăm. Cine este pentru? Împotriva? Abținerii se adoptă. Amendamentul de compromis 1, deja l-am votat. Continuăm cu punctul 4, amendamentul 4, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum amendamentul 23 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deci vă rog să ridicați uh, mâna. Amendamentul 28 acum. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentul 34 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotriva, abținerii. se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abținerii. se adoptă. Continuăm cu amendamentul 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abținere, cred că trebuie să verificăm a doua parte a amendamentului 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. să respinge. Amendamentul 33. Și aici avem două părți. Prima parte, amendamentul 33. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm a doua parte a amendamentului 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Urmează acum amendamentul 35, două părți. Prima parte, cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că a fost respinsă, însă este mai bine să verificăm. Verificăm prima parte a amendamentului 35, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 cu un amendament oral. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14 pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 15 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum am ajuns la votul final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări! Trecem acum la punctul 17. Pregătirea revizuirii CFM. Amendamentul 4 și amendamentul 5 sunt identice. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, respinse. Amendamentul 1 în două părți. Prima parte, cine stă pentru, împotriva, abținerii, se respinge. A doua parte pentru, împotriva, abținerii, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abținerii, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abținerii. Haideți să verificăm amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă amendamentul 8 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 9 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 12 pentru. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 2. Pentru? Verificăm. Doriți să verificăm amendamentul 12? Foarte bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 2 acum. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14 pentru? Împotriva abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15 și 16, cine? Îmi cer scuze, spune domnul președinte, sunt caduce datorită amendamentului de compromis 2. Amendamentele 18 și 19. Acum cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se resping. Amendamentul 20 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 22 pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abținere. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abținerii. Se respinge. Amendamentele 28 și 29 pentru, împotriva, abținerii. Se resping. Amendamentul 30 pentru, împotriva abținerii. Se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotriva abținerii. Se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotriva abținerii. Se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 37. S-a închis votul. Se respinge și am ajuns la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat de asemenea cu mare majoritate. Felicitări raportorului. Aceasta a fost uh, runda de vot și ajungem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba de acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele părți la apă și SADC. Și, dragi colegi, nu știu de ce, dar dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să faceți în liniște. Punct 11. Das Partnerschaftsabkommen. Punctul 11. Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și SADC. Știți că o serie de acorduri de parteneriat economic au fost uh, încheiate cu uh, state ACP și sunt gata de, de parafare. Prim, primele dintre acestea, uh, din aceste acorduri sunt statele din SADC și dau cuvântul raportorului Lansdorf, însă vă rog să faceți liniște Dragi colegi, dragi colegi și uh, dragi spectatori, acolo în spate, vă rog să nu purtați conversații în sală. Vă rog, domnule Lambsdorff. Wir sind jetzt an einem uh, Punkt mit dem uh... Vă mulțumesc. Am ajuns la, uh, la punctul în care am depășit uh, etapa traducerii și examinării juridice și la acest parteneriat economic ca și la celelalte parteneriate economice este vorba de alinierea relațiilor noastre economice cu aceste state la normele OMC și să creăm perspective pentru aceste state astfel încât relațiile lor, schimburile lor comerciale cu Uniunea Europeană să se poată îmbunătăți. Uh, în ultimele, în ultimii 40 uh, de ani, uh, din păcate, Uh, proporția relațiilor comerciale a statelor ACP față de Uniunea Europeană nu a, nu a crescut. Uh, din păcate, lucrurile s-au desfășurat uh, în mod contrariu. Deci există, pe de-o parte, un mare interes economic și pentru noi și pentru statele respective ca printr-un mai bun acces pe piață să stimulăm creșterea economică, însă totul se desfășoară uh, în contextul unei asimetrii puternice între uh, parteneri. Drept urmare, este evident că este posibilă doar o integrare um, treptată, durabilă acestor state în, uh, organiza- în, în Organizația Mondială a Comerțului. Tocmai de aceea se prevăd anumite elemente asimetrii din punctul de vedere al accesului pe piață, asimetrii care Um, favorizează aceste state în comparație cu statele europene. Uh, sunt, există derogări pentru anumite pro, uh, categorii de produse sensibile, există perioade de tranziții mai lungi din punctul de vedere, din punctul de vedere al flexibilizării, există anumite mecanisme speciale pentru produsele agricole, uh, și pentru protejarea unor sectoare de activități economice care tocmai se nasc. Și în plus este important să atragem atenția asupra faptului că prin aceste în, în acest acord de parteneriat economic, primul capitol este dedicat evoluției dezvoltării durabile se atrage atenția asupra uh, necesității respectării convențiilor inter- internaționale, respectării standardelor de mediu, uh, standardelor care garantează drepturile uh, lucrătorilor și este un lucru foarte bun, adecvat, mai ales în contextul în care Parlamentul European în anul 2009 a adoptat o rezoluție prin care publică o listă de uh, Uh, dorințe din acest punct de vedere, elemente care se regăsesc în acest acord de parteneriat economic. Și o spune că uh, majoritatea dorințelor Parlamentului European din rezoluția adoptată anul 2009 se regăsește acum în acordul de parteneriat economic. Vom asculta uh, și care este poziția Comisiei Europene și din punct de vedere procedural este important să um, încheiem această procedură, lucrurile se vor desfășura în următorul fel. Decizia de semnare a acestui acord va trebui să fie luată de Consiliu. Să sperăm că această decizie va fi luată în uh, următoarea lună, după care uh, Consiliul va cere consimțământul Parlamentului European și dacă Consiliul va reuși să semneze acest acord în iunie, noi ca și Uh, statele partener vom avea suficient timp pentru a ratifica acest uh, acord înainte de a expira accesul pe piață uh, actual pentru aceste state, data de 16 octombrie 2016. Este vorba de state cu un nivel diferit de dezvoltare și dacă am reușit să um, dacă am reușit ca acest acord să intre în vigoare până la 1 octombrie 2016 lucrurile ar fi foarte bune pentru că dacă nu se aplică acestor state uh, statuturi uh, diferite, CSP Plus și așa mai departe. Am transmis deja calendarul prevăzut pentru comisia noastră. Pe 26 aprilie am avut o reuniune foarte bună la care au participat foarte, uh, foarte mulți actori implicați directora Sandra Galina ne-a prezentat cu această ocazie cele mai importante aspecte ale acestui uh, acord. Dup- după aceea, astăzi avem primul schimb de opinii și apoi la, uh, sper că vom putea ajunge la uh, votare la jumătatea lunii iulie, ceea ce ne-ar permite să avem votul din plenară la, în luna septembrie. Cam atât din punct de vedere procedural și aștept cu nerăbdare dezbaterea pe care o avem. Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, Herand. Da, mulțumesc. Domnul Mato m-a rugat să-l înlocuiesc în această dimineață pentru că este în trialog la această oră și vă transmite că salută faptul că se fac pași înainte în acest acord deja încheiat în 15 2000, iunie 2014 cu comunitatea APE uh, se înlocuiește uh, acordul din 2009 neratificat uh, semnat de Botswana și Swazilandia. Swaziland. Uh, acest acord pune capăt uh, incertitudinii juridice pentru că Uniunea Europeană a fost condamnată pentru lipsa de coerență a acordurilor cu ACP. Deci de aceea s-au uh, demarat aceste noi negocieri. După cum spunea colegul Lambsdorff, acordul oferă un acces asimetric la piață pentru aceste state duce la liberalizarea anumitor sectoare sensibile și introduce clauze de salvgardare, măsuri pentru a apăra industriile emergente și măsuri care facilitează exporturile. Se elimină posibilitatea de utilizare a subvențiilor pentru export în comerțul între părți. De, pre, prevede și introducerea drepturilor pentru export pentru noi întreprinderi și arată o uh, asimetria acordului Botswana, Namibia, Lesotho, Mozambic și, Botswana, și Swaziland vor avea acces duty free pentru la uh, mărfuri în afară de arme. Uh, Africa de Sud uh, va beneficia și ea de anumite concesii din partea Uniunii, vor avea uh, un acces la Uniunea Vamală a Africii de Sud și la uh, comerț cu Mozambicul. Există și un capitol în legătură cu dezvoltarea durabilă care arată că majoritatea uh, că arată o legătură cu acordul de la Cotonou, care introduce o trimitere la drepturile omului și, în final, domnul Mato îmi cere să subliniem aspect, aspectul regional al acestui acord pentru a nu afecta Uniunea Vamală um, regională. Este un element complementar care va susține această Uniune, un lucru pe care îl susține domnul Mato, uh, pentru că el vine dintr-o uh, regiune ultraperiferică din insulele Canare, este excluderea uh, zahărului de trestie. Este un Uh, face pas către menținerea industriei europene de trestie de, de zahăr în perspectiva iminentă a ridicării cotelor pentru zahăr și concesiunile acordate altor state producătoare. Această industrie europeană este în pericol uh, cu efecte dezastroase pentru regiunile ultraperiferice. Domnul Mato consideră că este lamentabil că alte acorduri nu urmează același model. Îl salută faptul că acest acord uh, reia această poziție. Uh, domnul Mato se bucură că se va semna în definitiv acest acord cu uh, toate statele, inclusiv Africa de Sud, care rămăsese în afara acordului de parteneriat intermediar. Deci, acest acord poate să se bucure de susținerea grupului PPE. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Schuster. Vă mulțumesc. Cred că trebuie să avem în vedere faptul că acordurile de parteneriat economic cu Africa și guvernele Uh, guvernul din Africa de Sud a fost foarte controversat în timp de mult timp, atât din punct de vedere politic, dar și în ceea ce ține de societatea civilă, atât în Africa cât și în Europa. Și motivul mm, care nu poate să fie trecut cu vederea este că un mediu economic liberalizat uh, Uh, poate să aibă consecințe negative în, dacă se aplică unui stat iliberal. Uh, creează o, o serie de critici și trebuie, de care trebuie să ținem cont. În trecut uh, am văzut că s-au introdus clauze de salvgardare, de protecție și este foarte important să menținem această abordare. Domnul Amstorf a spus că acest capitol nu vorbește despre liberul schimb, ci despre dezvoltarea durabilă. Deci nu este vorba aici doar de un acord comercial. Este un acord de parteneriat unde dezvoltarea durabilă apare în text și uh, este nevoie de o abordare coerentă la nivel global. Mi se pare extrem de important uh, acest aspect. Trebuie să se lege de alte evoluări, evoluții politice, cum ar fi fluxurile de refugiați și de migranți. Uh, dacă vrem să le oprim, trebuie să examinăm perspectivele de dezvoltare pe termen lung ale acestor state africane. Susține această abordare. Acestea sunt uh, provocările cu care se confruntă aceste acorduri calea înainte nu este întotdeauna foarte clară. Însă, trebuie întotdeauna să examinăm această problemă a durabilității, nu ține doar de finanțe. Nu este, este foarte important ca aceste acorduri să fie corect implementate și monitorizate și de aceea cred că trebuie să examinăm legăturile cu acordul de la Cotonou. Cred că avem nevoie de claritate în legătură cu felul cum va avea loc monitorizarea și cum vom ține cont de societatea civilă atât în Europa și în Europa pentru a implica societatea civilă în monitorizare, cum putem garanta o dezvoltare durabilă reală cu rezultate concrete. Acest punct, din punctul nostru de vedere, este esențial. Trebuie să existe mai, multe, mai multă claritate și, în al doilea rând, acordurile au fost văzute ca controversate în multe state africane. Unii au fost împotrivă, În momentul uh, actual există în continuare anumite preocupări în anumite state africane. Eu cred că acordul poate să funcționeze doar dacă ambele state sunt uh, uh, împreună, deci trebuie să avem în vedere procesul de ratificare în Parlamentul European și la Parlamentele Africane pentru acest, ca acest proiect să aibă loc, această ratificare să aibă loc în paralel pentru, ca, a nu, pentru a nu apărea conflicte. Acest lucru ar fi uh, contraproductiv. Acest acord oferă foarte multe oportunități, există și anumite riscuri. Vă mulțumesc foarte mult, Emma. ECR salută acest acord uh, negociat cu regiunea SADC. Este um, necesar ca Uniunea Europeană să se implice mai mult în această regiune și ca acordurile, a, a, este important ca aranjamentele comerciale ale Uniunii să fie bazate pe o bază foarte, uh, o bază juridică solidă conform OMC. Um, că o creștere a neașteptată a unor volumuri de import uh, amenință destabilizarea anumitor sectoare din statele sudafricane și de aceea ne bucurăm că capitolul pentru dezvoltare a fost inclus. Există domenii care vor beneficia de uh, fonduri comunitare și există eforturi de constituire a capacităților pentru ca aceste state să poată să beneficieze în urma relațiilor cu Uniunea. Vă mulțumesc, Helmut. Mulțumesc, Bernd. GUE are în continuare multe uh, întrebări legate de aceste acorduri de parteneriat economic. Ne bucură faptul că a fost prevăzut un capitol special dedicat dezvoltării durabile, însă mă întreb ce se va întâmpla dacă nu va fi prelungit acordul de la Cotonou. Vom rămâne în aer. Deci foarte multe uh, întrebări, legături, uh, trebuie să fie, trebuie să-și găsească un răspuns și trebuie să înțelegem ce înseamnă acest lucru în neprelungirea acordului de la Cotonou. Foarte multe, uh, foarte multe state din uh, SADC sunt mulțumite cu încheierea acestui acord, altele nu deci există niveluri uh, diferite la care putem uh, discuta și trebuie să înțelegem că trebuie să creăm un sistem autonom care să garanteze pe viitor aceste aspecte care țin de dezvoltarea durabilă. Deci, uh, comerțul asimetric este o problemă centrală pentru statele din uh, Africa care trebuie să ajungă în situația care să le, să le permită să aibă relații uh, comerciale corecte, uh, profitabile pentru ele uh, cu Uniunea Europeană din punctul, de vedere, din punctul de vedere al dezvoltării standardelor de mediu și așa mai departe. Nu trebuie să uităm că acest acord de parteneriat economic a fost posibil doar după uh, Uh, presiuni uh, care au durat 10 uh, ani și să pun întrebarea dacă în aceste condiții aceste state și din punct de vedere al funcționării societății civile sunt pregătite pentru această nouă etapă de colaborare. Deci mai există în continuare multe întrebări la care trebuie să răspundem. Mulțumesc, Iudit. I am... Domnule președinte, am probleme Um, cu acest acord ca vicepreședinte pentru a, delegația pentru Africa de Sud. Am discutat îndelung cu producătorii de trestie de zahăr care aveau acces, vreau acces la un, piața europeană și faptul că produsele agricole uh, au un acces uh, fără taxe în, uh, pe la o anumită piață este foarte bine, însă Eh, există și un instrument al OMC care limitează accesul eh, la piața europeană. Care este eh, rostul acestui aranjament pentru anumite state, când există alte state care sunt în alte acorduri de parteneriat. Semnăm acorduri cu state cu ehm, un statut economic destul de diferit state în dezvoltare, cum ar fi Mozambic și un stat cu evente, venituri mijlocii, cum ar fi Africa de Sud. Sunt încă curioasă în legătură cu societatea civilă în aceste state. Am încercat să iau legătura și am găsit informații limitate. Sunt și continui în continuare să caut informații. Cu câteva săptămâni în urmă, această comisie a discutat un studiu care a discutat impactul uh, serviciilor financiare asupra uh, spălării de, de bani și s-a ajutat, s-a concluzionat că aceste acorduri de liber schimb facilitează spălarea de bani. Deci uh, trebuie să ne gândim și la mm, integritate, la indicatorul de integrității financiare și acesta arată că Africa de Sud este al 10-lea exportator de uh, fonduri ilicite. Deci care ar fi beneficiile aici dacă noi cu acordurile de liber schimb permitem celor care spar uh, bani să o facă prin comerțul de bunuri? Mă, sunt îngrijorată. Trebuie să mai existe sub, precizări suplimentare înainte să mă hotărăsc într-un sens sau altul. Jude, mulțumesc. Este primul acest acord african pe care îl discutăm la Parlament și trebuie să ne asigurăm că uh, lucrurile vor fi corespunzătoare și să nu existe niciun fel de presiuni, nu există niciun termen în uh, regulamentul pentru acces la piață. Nu cred că trebuie să se pune presiune asupra Parlamentului. Este o decizie foarte importantă și de aceea trebuie să avem nevoie și de un raport însoțitor. S-au făcut uh, comentarii uh, din partea anumitor colegi în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Este Eh, dacă, dacă nu cel mai bun, cel mai puțin negativ acord, însă este în continuare destul de limitat. Cele șase state au ratificat liniile principale ale convenției, însă au existat semne de întrebare în legătură cu implementarea acestor măsuri pe teren. Nu vom avea eh, niciun fel de instrument pentru a ne asigura eh, de bună implementare a acestor angajamente. Uh, Eh, la fel ca și în cazul Coreei, acordul cu Corea, Peru, Columbia și aș sublinea un stat în particular pentru că Parlamentul a luat o poziție particulară în legătură cu Swaziland, unde am adoptat o rezoluție în plen un an în urmă, unde, prin care spunem foarte clar că închi, închiderea activiștilor politici și interzicerea sindicatelor este uh, în contradicție cu angajamentele politice ale Swazilandului. Uh, și uh, de aceea am rezervat acordurile de parteneriat. Trebuie să vedem progrese reale. Am cerut comisiei să vină cu propuneri concrete de monitorizare. Am primit doar asigurări, însă nimic concret și nimic înscris cred că avem nevoie de evoluții concrete înainte de a, a respinge sau adopta acest acord de parteneriat. Da, mulțumesc. Eu rămân cu o serie de întrebări în legătură cu aceste acorduri. În primul rând, am auzim deseori argumentul că trebuie să fim în conformitate cu OMC. Jude a spus că nu există niciun fel de dată limită și în cazul negocierilor cu OMC statele din Sud au uh, făcut, uh, a ridicat anumite bariere. Ori aici vedem în acordurile APE că statele din Sud, că cererile statelor din Sud au fost date la o parte. Noi nu avem intenția să trecem cu vedere aceste revendicări, ci să le dăm curs în al doilea rând, asimetriile. Este adevărat că acest acord cu statele SADC respectă anumite asimetrii, însă vedem, de exemplu, că în cazul produselor excluse intrăm diferit în acest, această regiune. În, cu Africa de Sud sunt excluse orezul, carnea de bovine și bananele proaspete, însă acestea pot să intre prin Botswana. Deci există căi de eludare a acestui acord. De aceea cred că uh, vom uh, crea diferențe regionale și nu vom consolida regiunea SADC. Știm că regiunea SADC este 16 state, aici avem un acord cu doar 6 state, deci există o diferență între Organizația Regională a Africii de Sud și Organizația Economică pe care încercăm să o efectuăm. Au vorbit colegii mei despre aspecte economice. Există o trimitere la Cotonou. Cotonou se încheie în 2020. Dacă avem un acord acum în 2016 care face o trimitere la Cotonou, care va încheia în, în 4 ani, cred că ar trebui să fim destul de prudenți. Pe de altă parte, vedem că nu există alte modalități de a ajuta statele în dezvoltare. Vorbim despre o rezoluție din 2009, putem să vorbim și despre rezoluții despre a, de acum 25 de ani. Poate ar fi trebuit să adoptăm, adaptăm poziția politică a acestui Parlament în legătură cu acest acord. Mulțumim, doamna Desarnes. Mulțumesc. Mai întâi mulțumesc lui Alexandru Lambsdorff. E un subiect foarte complicat în legătură cu care va fi nevoie de toată inteligența și finețea lui. sunt niște elemente spuse de colegi cu care sunt de acord. Mai întâi, cum să facem în așa fel încât africanii să nu aibă impresia că Uniunea Europeană le impune acest acord? În fond, despre asta e vorba. Au impresia că de ani de zile li se impune ceva. Nu trebuie să sufere ceva, ci să-și însușească acest parteneriat și relația cu ei. Aceasta e prima chestiune, să vadă că e ceva care îi interesează, <clears throat> ceva din conținut, să vadă, iată ce vrem noi africani, iată ce e bine pentru noi, țări africane. Primul aspect. Al doilea, Cred că noi, europenilor, ne revine sarcina să înțelegem că problema dezvoltării Africii nu e doar o problemă comercială sau de a reduce <clears throat> tarifele, e vorba de a le da posibilitatea unor țări africane să își fie suficiente lor și să se nu încurajeze în continuare crearea de zone de sărăcie mari la orașe africane. E vorba de dezvoltarea agriculturii, industrie, resurse energetice, integrare regională, reformele structurale necesare. Din acest punct de vedere, și europenii și africanii trebuie să gândim poate cu uh, <clears throat> programe software oarecum diferite. Președintele, mulțumesc. Și acum o să dau cuvântul Comisiei, 5 minute. Sandra, da, mulțumesc. Vă mulțumesc că ați pus pe ordinea de zi acest subiect. O să încerc să răspund la întrebări. Lucruri important pentru care sunt aici. În primul rând, vreau să vă spun că dacă nu se prelungește acordul de la Cotonou, domnule Scholz, principiile, a spune, sunt incluse în acordul de parteneriat economic. Deci procesele pe care le include Cotonou pot să expire, dar se pot impune sancțiuni pe baza drepturilor omului și a elementelor de dezvoltare durabilă care sunt incluse în acest acorduri. Eu aș vrea personal să le am pe ambele, nu e o poziție oficială a Comisiei, dar știți că în cele din urmă <clears throat> ce nu o să mai fie vor fi instrumentele, procedurile. Procedurile articolului 96 din Cotonou. Aici am impune sancțiuni în mod unilateral. <clears throat> măcar să fie clar uh, ce va exista sau nu. Taxe de export, doamna Sargentina, am ascultat cu atenție, <clears throat> pentru că atunci când vorbești din suflet, e clar că aceste acorduri de parteneriat economic pun multe semne de întrebare. Am ascultat ce a spus cu privire la aceste taxe. Există <clears throat> acel principiu al anteriorității, există anumite elemente de legislație care le ancorează și de aceste taxe la exporturi. Sunt elemente care s-au modificat, poate că ne-am comunicat noi suficient de bine, dar trebuie să vă dați seama că africanii au recunoscut că retorica europeană s-a schimbat în ce privește negocierile. Cooperarea regională. Aveți dreptate. SADC, <clears throat> în ce privește DigiDevco, e altceva, dar aceste țări <clears throat> au ales regiunile, toate APE în care membrii au ales să participe în DigiDevco, face o treabă excelentă. Am început să discutăm legat de SADC și cu RIPS și cu NIPS și cu elementele naționale, strategii de implementare ale AP, e nevoie de multă imaginație, cum să construim punțile și, spre deosebire de ce am auzit aici, mă bucur acum, sunt norocos să am colegi de la DEFCO care au înțeles cât de mare e provocarea. S-a spus și despre Mozambic, dar acolo există o ofertă mai redusă, doar 74%. Deci diferă față de celelalte. Spalarea banilor murdari, observație justificată. APE-urile sunt foarte mici, dar e nevoie de o platformă și cred că ei o să fie interesați în procedura APE de a extinde discuțiile. Am încredere de plină în parteneri că vor să utilizeze toate instrumentele la dispoziție. Poate APE nu sunt de mari dimensiuni ca instrumente ce privește distribuirea de bogăție echitabil și ce a spus domnul Schuster, mai există inegalitate în societate, <clears throat> nu există o economie care să ajungă până la rădăcină, poate că aceste țări aleg APE pentru că li se pare că sunt instrumente care le pot fi de ajutor, dar nu își închipuie că o să rezolve toate problemele. <clears throat> Acum, în legătură cu faptul că nu pare să existe o anumită presiune, spune că depinde de perspectiva în care priviți lucrurile. Aceste țări au negociat <clears throat> acorduri avansate pro-dezvoltare, care au multe avantaje pentru ele. Dacă <clears throat> nu se dă consimțământul, n-ar beneficia de noile reguli de origine care există și e ceva foarte important pentru regiune. Cumularea acestor elemente reprezintă un alt lucru. Care spune, trebuie să se gândească că dacă nu se da acest uh, acord, ar fi un semnal foarte prost din partea Parlamentului, pentru că ele vor să se simtă binevenite aici. <clears throat> Poate că încă lucrurile nu sunt coapte cu Swazilandul, sunt de acord, dar mulțumită APE și pârghilor de care dispunem și ședințelor excelente și întâlnirilor avute de Kirsten Darling cu miniștrii din Swaziland, lucrurile evoluează. Poate că încă nu s-a rezolvat totul, dar văd măcar că APE poate fi utilizat în scopurile menționată de domnul președinte Lange. Politica externă, nu doar comerțul și cu atât mai mult aceste acorduri. Alte puncte de intrare. Bunul care intră într-o țară și pleacă în alta. Asta ar fi de echivalent cu fraudă. Am întrecut în domeniul vamal și n-ar fi dificil de contracarat și să avut în vedere de ceva timp ca noi să le impunem un acord africanilor ce a spus domnul Sanez. Asta era în trecut, s-a vorbit despre noul imperialism și un alt membru care s-a întâlnit cu ieri a spus asta. Trebuie să vă spun că retorica s-a schimbat, noi nu le mai impunem nimic și ei au optat să aibă aceste acorduri ca în toate societățile civile vibrante, spune vorbitoarea, există această participare. Dar permiteți-mi să spun că situația pe care am găsit-o în 2009 <clears throat> nu mai e situația din prezent, care acum e mult diferită. Și dând acel acord motivat, Parlamentul uh, le dă un semnal uh, că sunt bineveniți și să se utilizeze APE pentru a promova ceva bun ar fi lucrul cel mai <clears throat> util și fac o pledoarie să dați acest acord motivat cât de curând ca acest acord pro-dezvoltare să se aplice cât mai rapid. Președintele, mulțumesc. A fost minunat din perspectiva timpului, a orarului. Domnule Lansdorf. Vă mulțumesc pentru aceste prime reacții. Aș dori să mă refer doar la câteva puncte, pentru că s-a răspuns în detaliu deja. Așa cum a spus domnul Schuster, este bine că se poartă o dezbatere și în societatea civilă în legătură cu aceste acorduri de parteneriat economic. Mă bucură faptul că doamna Curtin Darling a spus că aceste, aceste acorduri sunt răul cel mai mic pe care îl avem și trebuie să vedem câte părți din agenda noastră politică se pot regăsi într-un asemenea acord. Ce poate obține un asemenea acord și se pune întrebarea dacă nu încărcăm prea mult un asemenea acord, ceea ce duce la crearea unor așteptări uh, exagerate și o dezamăgire inerentă. Nimeni nu afirmă că un acord de liber, uh, de liber schimb, într-o formă sau alta, ar fi uh, Uh, suficient pentru a aduce o cale pozitivă de evoluție, de dezvoltare pentru anumite state. Asemenea, acorduri își pot aduce propria uh, contribuție, însă o dezvoltare uh, durabilă nu poate fi garantată doar de un acord de liber schimb. Este un punct deosebit de important pentru mine, asupra care doresc să insist. Maria Arena, din, Arena nu mai este, din păcate, prezentă, însă a spus că din, uh, din punctul de vedere a unor uh, categorii de produse există un tratament diferit între aceste state. Aceasta este situația. Aceste state se află la niveluri diferite de dezvoltare. Deci, nu mi se pare că este un element uh, pe care ar trebui să-l criticăm ci din potrivă este o abordare rațională și adecvată. Colegii de la PPE s-au referit la depășirea etapei de nesecuritate, de lipsă de securitate juridică și, într-adevăr, trebuie să ajungem la situația în care statele care au optat pentru semnarea acestui acord și, doamna Desarnez, Angola a Uh, semnat uh, acest, uh, au participat la negocierea acestor, acestui acord, dar a decis să nu, îl, să nu participe la el. Deci nu am impus nimănui acest acord și respectăm decizia fiecărui stat în parte și este un punct foarte important pentru noi. Nu Nimeni nu le forțează mâna să semneze și să ratifice acest acord. Colegul nostru Schuster s-a referit și la mecanismele de monitorizare. Este un punct uh, pe care trebuie să-l discutăm. Există asemenea mecanisme prevăzute de acord, există un consiliu, există un grup de înalți funcționari care se ocupă de această uh, monitorizare, există o trimitere la o legătură cu acordul de la Cotonou. Uh, dacă lucrurile pot fi îmbunătățite, desigur ar trebui să le îmbunătățim pentru că din punct de vedere politic, acest acord este deosebit de important pentru că este primul uh, acord, primul acord de parteneriat economic prin care ne dorim ca intențiile noastre să se transforme în realitate. Mă aștept, uh, mă aștept cu nerăbdare următoarele uh, dezbateri. Vă mulțumesc, domnule Lamstorf. În ceea ce privește monitorizarea, într-adevăr, poate ar trebui să ne uităm la ce se întâmplă în CariForum pentru a prelua anumite elemente necesare. Pe data 14-16 uh, iunie vom discuta acest raport și uh, vom respecta procedurile ulterioare, astfel încât după pauza de vară să putem ajunge cu acest raport în plenară. Vă mulțumesc și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 18, audierea noastră privind comerțul digital o audiere pe care o începem cu o mică întârziere, dar o vom începe plin de energie. Și dacă din nou, într-un mod absolut ciudat, cineva dorește să părăsească sala, cu toate că această, cu toate că această audiere este atât de interesantă, vă rog să o faceți în liniște. Die Frage des digitalen Handels. Subiectul comerțului cu bunuri digitale s-a dezvoltat tot mai puternic în ultima perioadă și trebuie să discutăm, să reflectăm pe marginea potențialului creierii de noi locuri de muncă, de stimularea creșterii economice, Trebuie să reflectăm și, pentru, uh, și pe marginea adecvării cadrului de reglementare creat pentru un mediu nedigital. Și exact acesta este subiectul audierii noastre. Avem două, două părți ale acestei uh, audieri. Prima parte discută potențialul comerțului digital Aici l-am invitat pe Rupert Schlegelmilch, un cunoscut uh, reprezentant al Comisiei uh, pe care l-am invitat de mai multe ori la reuniunile Comisiei noastre. De asemenea, invitat este Joshua Paul Meltzer de la John Hopkins School, astfel încât să putem discuta potențialul comerțului cu servicii și bunuri digitale. Și aș dori să-i dau uh, direct cuvântul domnului Schlegelmilch pentru 10 minute, după care domnului Melzer pentru 10 minute, după care fiecare uh, coleg va avea la dispoziție câte un minut pentru întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc, domnule președinte. What I'd like to do in my... Ce aș vrea să fac în aceste 10 minute să schițez uh problema din perspectiva Digi3, să spun câteva cuvinte despre potențial, dar cred că un coleg de la acest panel uh, știe mult mai mult, a scris, a publicat și vrea să vă spună cum să abordăm această chestiune atât de importantă. Cu toții probabil că știți hmm, modul în care revoluția digitală înlătură una dintre barierele geografice legate de distanță și cum am aflat la Digi3, schimbă și <clears throat> modelele în care se face comerțul. Aduce elemente noi, oportunități deosebite, în special pentru companiile mai mici care mm, sunt scutite de unele probleme de a naviga în spațiu și timp. Vă dau niște exemple, niște cifre. Piața comerțului electronic, care nu prea exista acum 25 de ani, e estimată acum la 12.000 de miliarde de euro, unul dintre puținele sectoare în care economia digitală a crescut chiar și în perioada 2010-2016, când în majoritatea sectoarelor era criză. Ne așteptăm să avem 5,7% din PIB în acest an în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă o creștere față de 3,8 în 2008 și vedeți în termen real cât de mare e creșterea și transformarea care va continua. Spre o deosebire ce poate credeți dacă citiți unele dintre îngrijorările exprimate în legătură cu dominația companiilor americane în noua ordine mondială, cum se spune, să știți că Europa de fapt stă destul de bine. <clears throat> Noi, Europa, în ansamblu, Uniunea Europeană, reprezentăm cel mai mare exportator de servicii care se pot livra digital, uh, pe care le cuantificăm aici, ceea ce înseamnă aproape 25% din ce exportăm ca servicii și 465 de miliarde de dolari. Spun în dolari pentru că e o cifră pe care colegii de la institutul care a făcut studiul o precizează, e mai mult decât exportă SUA, cam 390 de miliarde de dolari, cifrele din 2000. 12. E un potențial uriaș și Europa stă destul de bine. Întrebarea care se pune este, de fapt, despre ce vorbim. Când e vorba de un astfel de termen la modă, comerțul digital, dacă îl împărțim în elemente care se pot gestiona pentru a încerca să gestionăm economia globalizată în mod bun, pentru a ne asigura că putem uh, Mm, avea o activitate în avantajul economic, dar garanta și regulile de bază. Cum funcționează? O să încerc să ilustrez cu mai multe exemple. Primul, <clears throat> poate și cel mai dificil și controversat, chestiunea datelor și a fluxurilor de date. Potențialul de aici de utilizare și de manevrarea datelor e uriaș, dar și ceva dificil. Să nu ne înșelăm, e nucleul comunțului digital. Trebuie să deplasez date. Adesea sunt prezentate ca fiind ceva la care țin americanii, dar e la fel de important și pentru SUA și alte țări care doresc să participe. Să vă dau niște exemple simple, dacă ne uităm la retragerea de numerar în SUA sau în alte parte, trebuie să transfer date cu caracter personal. Cardul trebuie identificat și așa mai departe. E mai sofisticat dacă ai uh, parcuri uh, logistice de camioane, informații care se transmit direct, întreținere, comportamentul ecologic al șoferului, toate acestea se transmit uh, la centru unde trebuie analizate. Apoi serviciile clasice, asigurări uh, care se transmit pe cale electronică și sectorul comerțului clasic electronic, doar achiziționarea online. Chiar și pentru aceasta trebuie să transfer datele clientului, date logistice, apoi chestiunea big data, aspecte analitice, ce faci cu datele pe care le colectezi cu privire la client, beneficiar, marketing, finanțare, resurse umane, toate acestea intră în joc și multe au loc în mediul transfrontalier. Puteți să vă faceți o părere acum în legătură cu comerțul electronic, uh, sănătatea, serviciile de sănătate electronice care sunt de mare viitor, educația online uh, în dezvoltare rapidă, ca să vă dați seama despre ce vorbim când vorbim de comerț digital. Toate aceste elemente se leagă de fluxurile de date și vreau să precizez ceva foarte clar, că Parlamentul European a spus clar în rezoluțiile legate de TTIP că nu e vorba de subminarea standardelor de viață privată. Toate dispozițiile în acorduri comerciale, când e vorba de chestiunea datelor, vor trebui să respecte Actuala legislație și orice legislație viitoare privind viața privată, reguli legate de transfer, date ca parte a regimului nostru. Știți cu toții despre discuțiile legate de scutul de viață privată, nu o să le sacrificăm. Trebuie să existe clauze care se spună sub rezerva respectării acesta convenit între parteneri cu privire la viața privată. Putem avea reguli legate de fluxul de date și există o ierarhie clară a regulilor o anecdotă pentru cei care nu s-au ocupat foarte mult de acest subiect. Totul vine din sectorul serviciilor financiare. Unele dintre regulile OMC elaborate în anii 90, atunci era vorba doar despre servicii financiare, dar încă de pe atunci serviciile financiare, <clears throat> birourile de rezervă ale băncilor, ale firmelor de asigurări, erau dispoziții în acordul general cu privire la um, servicii și comerț în înțelegerile OMC și una dintre acordurile de comerț liber uh, cu Corea, acord care în vigoare, există dispoziții legate de fluxul de date sub rezerva respectării regulilor prin migrația privată. Acum nu mai vorba doar de servicii financiare, ci în toate părțile economiei toate elementele sunt afectate. E o trăsătură standard acum. Dacă ne uităm la cea mai recentă comunicare prin comerțul, vedeți că subliniem și atragem atenția că e o zonă prioritară pentru noi pe viitor să reglementăm adecvat fluxurile de date și desigur că facem asta nu atât de mult cu ce auzim aici despre chestiunea fluxurilor de date către SUA, problemele reale, ca să le spun așa, sau unele dintre ele, cu care ne confruntăm în alte părți ale lumii. Multe țări din lume aplică politici care de fapt îți cer hmm, din motive protecționiste pentru a menține serviciile, afacerile acolo, pentru a controla ce se întâmplă. Cer o localizare a datelor din motive care noi considerăm că nu se justifică nu țin de obiectivele legitime de <clears throat> politică de protecție a datelor, pentru că altfel se pierd afaceri sau <clears throat> nu se încheie afacerile dacă nu asigurăm fluxul liber de date când e vorba de echipamente, exemplul la care m-am referit. Aceasta sunt doar o parte a problemei, dar poate partea cea mai vizibilă. În ultimele minute o să mă refer la faptul că comerțul digital reprezintă și altceva, servicii de telecomunicații. Pentru toate acestea e nevoie de servicii de telecomunicații, <clears throat> internet uh, de mare viteză, reguli echitabile privind serviciile de telecomunicații pentru a presta serviciul. Dacă nu poți utiliza liniile în care sunt în proprietatea altei companii de comunicație, e o problemă plafoane legate de capitalul social, cine e proprietar, accesul la infrastructură la care m-am referit, dar și e vorba despre încredere. Încrederea vine în legătură cu regulile legate de spam, combaterea spamului, reguli legate de protecția consumatorului. <clears throat> Dacă mă duc la magazin, sunt la fel de protejat ca și atunci când achiziționez online sau viceversa modul în care funcționează piața internă. Despre asta nu o să vorbesc astăzi, dar în domeniul digital, un aspect despre care probabil că știți, lucrurile se văd din perspectiva internă. Dar trucul este să facem regulile acestea nu doar compatibile, ci să fie în sinergie și cu ce facem pe plan. <clears throat> Servicii de încredere, de autentificare, acces, alte aspecte, protecția proprietății intelectuale, un element foarte important pe agenda, trebuie să știi cum să furnizezi serviciul de internet pentru a fi pe deplin disponibil, toate lucrurile să fie disponibile pe platforme. Am avut 10 minute la dispoziție, o să mă opresc aici. Cam aceasta e agenda, cum o vedem noi, potențialul, <clears throat> un potențial uriaș, dar mai sunt lucruri de făcut pentru ca lucrurile să funcționeze bine, mai ales că vedem un scepticism în alte părți ale lumii în legătură cu modul în care se facă deschiderea economiei digitale. Mulțumesc. Președintele, mulțumim și acum domnul Melțe de la John Hopkins School. Uh, Mulțumesc pentru oportunitatea de a veni aici, de a vă vorbi despre uh, problemele comerciale, am avut despre oportunitățile și provocările fluxurilor de date pe internet pentru comerț și locuri de muncă, de asemenea pentru IMM-uri și pe, pentru întreprinderile din statele în dezvoltare, pentru a folosi internetul și pentru a participa la economia globală. În 10, cele 10 minute alocate vă voi da un context în legătură cu aceste teme și impactul fluxurilor de date și al internetului în, asupra comerțului și provocările pentru Uniunea Europeană în acest domeniu. După cum a subliniat și colegul meu, uh, fluxurile de date susțin uh, funcționarea economiei, operațiunile uh, sunt susținute de abilitatea de a transmite datele global datele circulă prin așa zisul internet industrial, datele pot să fie o formă de comerț, cum ar fi când uh, descărcăm muzică sau soft online, însă pot să, pot să reprezinte și o cale de facilitare a comerțului, cum ar fi informația. Kinsey a spus în anii 20 Uh, că informația va fi foarte importantă în uh, comerțul cu bunuri. Uh, datele contribuie la competitivitate pe piețele interne și externe. Este o problemă care ține de întreaga economie și mm, este crucial felului în care operează întreprinderile acum sectoarele care utilizează internetul îl utilizează pentru a face afaceri și cu cât mai produ- productive sunt, cu atât uh, se angajează mai mult comerț. profiturile majore se uh, reies din uh, aceste, uh, din utilizarea informațiilor și nu din salariile scăzute. Oportunitățile comerțului digital încep cu faptul că 2,3 miliarde de persoane sunt pe internet și aproape 90% de persoane din Uniunea Europeană au acces la internet însă foarte puține persoane din lumea de dezvoltare sunt conectate la internet. Accesul crește pe uh, uh, dispozitivele mobile. Aproape jumătate din dispozitivele mobile au posibilitate de con- conectare la internet. crescut uh, rata de conectare mm, de la 4,5% acum câțiva ani, de aproape 9 ori. Doar în Europa avem în jur de 400 de mii de oameni care utilizează aplicații care susțin milioane de locuri de muncă. Există și aplicații care reduc traficul, poluarea, care modern, modernizează, starea de sănătate, uh, aplicații care ajută copiii cu dislexie, uh, care uh, Talkform este o aplicație irlandeză care ajută oamenii cu dizabilități și Angry Birds este un joc uh, Uh, creat în Finlanda de către Rovio și uh, s-a dovedit că reduce anxietatea și depresia. În ceea ce privește impactul internetului asupra productivității, s-a estimat că câștigurile de productivitate în urma internetului au crescut productivitatea în Statele Unite cu 3,5%. Au existat și productiv, câștiguri de productivitate în, în, în economia europeană. Această productivitate ia în mai multe forme în primul rând, accesul la uh, servicii online, fie că este vorba de cloud computing, servicii profesioniste, de ju- juridice sau inginerie, Skype, WhatsApp, Google Hangouts, care sunt gratuite și accesul la informația de pe piață care s-a dovedit, care s-a dovedit o barieră uh, care stă în calea întreprinderilor și IMM-urilor care vor să acționeze la nivel global. Se estimează că acest, uh, această industrie valorează în jur de 300 de milioane de dolari. Este vorba de tehnologia RFID, care este folosită în, din ce în ce mai multe aplicații. Trebuie să vorbim și despre big data, despre internetul global și internetul lucrurilor care extind modalitatea în care vedem productivitatea. Însă aceste oportunități nu sunt doar pentru uh, întreprinderi, ci au uh, impact și asupra sănătății umane și a funcționării uh, guvernului în timpul anal... taifunului din Filipine s-au analizat tweet-urile pentru a transmite ajutorul acolo unde era mai necesar și lanțurile de furnizare ar beneficiază foarte mult de fluxurile de date globale. Există companii care colectează datele și le analizează pentru a înțelege impactul uh, temperaturilor asupra performanței. Se poate, se poate astfel anticipa când trebuie înlocuite anumite componente care pot să fie deja achiziționate în prealabil și aceste evoluții au un impact asupra abilității MM-urilor să se implice în comerțul internațional. Prin platforme internet, IMM-urile pot să uh, atragă clienți um, în întreaga lume pe eBay, uh, majoritatea vânzători, 97% din firme exportă în peste 4 țări, 93% din uh, um, firmele europene de pe eBay au vânzări transfrontaliere și aceste fluxuri de date reflectă creșterea um, accesului la servicii, uh, este vorba de sănătate, educație, comerțul digital uh, face să dispară diferența dintre bunuri și servicii, um, putem să achiziționăm cărți pe internet, um, care înainte trebuiau achiziționate transfrontalier trecut uh, uh, se tre- trimiteau bunuri gro, însă acum IMM-urile deseori exportă uh, bunurile cu amănuntul. După cum a spus și Rupert, este nevoie de încredere în comerțul online, încredere că datele personale furnizate în tranzacție sunt protejate, că consumatorii sunt protejați de uh, practicile neloiale și că disputele vor fi rezolvate rapid. Pentru IMM-uri, multe dintre bariere sunt, au devenit mai importante în uh, acest context. Uh, aplicarea nivelelor de minimis, acces la mm, servicii de expediere rapide Uh, localizarea datelor, uh, cerințele de localizare a datelor pot să fie problematice. În primul rând crește costul accesului la servicii, cum ar fi cloud computing, în special în statele în dezvoltare. Uneori uh, se guvernele din China, Rusia și India au făcut diverse propuneri de localizare a datelor. Asigurarea creșterii uh, necesită și externalități. Trebuie să existe anumite obiective transfrontaliere, însă internetul a Uh, crescut și oportunitățile de a uh, atinge obiectivele, de exemplu, prin servicii medicale online. Așadar, trebuie să susținem această cooperare transfrontalieră în domeniul cooperării. Uniunea Europeană are o poziție foarte bună pentru a dezvolta regulile și normele care să susțină dezvoltarea internetului la nivel global. Aici trebuie să punem accentul pe interoperabilitate pentru a construi poduri între uh, civilizații. Trebuie să se respecte și dreptul la viața privată. În Statele Unite, de exemplu, uh, trebuie să protecția datelor IP au fost cheie în dezvoltarea companiilor online. Avem nevoie de amendamente mai specifice pentru internet și fluxurile de date. Uh, parteneriatul transatlantic recent semnat uh, de speranțe în legătură cu evitarea prevederilor de localizare a datelor. aceste negocieri în legătură cu serviciile sunt necesare și există o, un interes în, uh, în acțiunile OMC în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi. Acum aveți, vă dau cuvântul. Un minut fiecare. Urmează domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu, mult cu mult interes aceste intermi, intervenții care mi s-au părut foarte interesante. Eu aparțin și sunt membru și în Comisia de Cultură și acolo ne preocupă două aspecte. Drepturile de proprietate intelectuală, copyright-ul, felul în care se poate proteja acest drept în mod eficient și însă și sportul, sportul pariurile ilegale care, ilegale care sunt făcute pe internet. Este o temă care mi se pare că este cancerul principal al lumii sportului. Nu știu, nu există nicio soluție concretă și nu știu dacă aveți uh, vreo idee pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru posibilitatea de a avea această audiere publică. Mulțumesc și celor doi experți care au intervenit. Aș dori să pun o întrebare. Cred că ritmul de negociere al uh, acordurilor comerciale este mai rapid decât cel în care se dezvoltă piața unică digitală europeană. Și din această poziție mi-aș dori, aș dori să întreb cum se încearcă eliminarea reglement, barierelor reglementare din cele 28 de state membre, bariere pentru IMM-uri și consumatori în ceea ce privește comerțul electronic. Și un element care mi se pare fundamental este că dificil vom avea un uh, comerț electronic dacă nu avem competențe digitale adecvate prin uh, infrastructuri. Este foarte important să avem uh, competențe digitale pentru IMM-uri și pentru consumatori pentru a putea maximiza oportunitățile comerțului electronic. Din punctul de vedere al comerțului internațional, este fundamental, au semnalat-o intervenienții, uh, importanța unei reglementări la nivel global și din această perspectivă aș dori să întreb care sunt noile reglementări necesare, necesare pentru globalizarea comerțului pentru a răspunde noilor uh, provocări și cum conlucrează Comisia cu OMC din acest punct de vedere. Mulțumesc celor doi vorbitori. Nu cred că are nimeni dubii în legătură cu oportunitățile create de internet și de potențialul serviciilor digitale în zona mea, Sunderland. Um, fondurile europene pentru dezvoltare regională sunt uh, folosite pentru a crea capacități digitale um, pentru susținerea acestor oportunități și pentru crearea locurilor de muncă locale. Și pun întrebarea în acest context al unei oportunități majore, însă, după cum ai spus, Rupert, provocarea eh, ne preocupă mm, viața privată și mm, Beuc s-a eh, împotrivit CETA eh, din motive de protecția consumatorului mm, la comerțul electronic și uh, servicii financiare care nu sunt suficient de puternice pentru a proteja dreptul la viața privată. Cum uh, se vede acest lucru din perspectiva acordurilor noastre comerciale actuale? Ați vorbit despre TISA, însă CETA este deja un text finalizat și care a fost criticat. Doamna Reding. Am trei întrebări, domnule președinte. În primul rând, când vorbim despre servicii furnizate digital, cunoaștem oportunitățile, însă există și riscuri pentru ca aceste servicii să, re, se le relocalizeze în străinătate pentru a eluda anumite reguli, nu ar fi bine să existe un regim de adecvare asemănător cu cel necesar pentru transferul de date în statele terțe al doilea rând, la capitolele legate de comerțul pe internet, ar trebui să solicităm clauze model, cum ar fi în alte domenii. Antevorbitoarea mea deja a uh, făcut referire la, a, o, acea, la o problemă care este legată de libera circulație a datelor, la împiedicarea localizării forțate, ar trebui să ne asigurăm că excepțiile generale, cum ar fi securitatea națională, să fie luate în considerare în mod proporțional. Și ajung la cea de-a treia întrebare. Punctul 14 în legătură cu Uh, caracterul privat al datelor. În TPP uh, a fost înlocuit prevederea cu un test al proporționalității. Este suficient? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc vorbitorilor pentru această audiere. Mi se pare foarte important să Mm, discutăm impactul general și uh, inițiativa Uniunii Europene în economia digitală. Dezvoltările economice sunt mult mai rapide decât politice, politicile. Am o întrebare pentru Rupert de la Comisia Europeană. Așteptăm o serie de propuneri pentru piața unică digitală mâine și mă interesează dacă considerați că comerțul este integrat corespunzător în aceste propuneri. Ați menționat uh, niște chestiuni legate de piața internă, însă se pare că aceste diferențieri se dispar și în ceea ce privește standardele în legătură cu internetul lucrurilor, în legătură cu siguranța sau data protecției sau responsabilitatea. De asemenea, legătura cu politica externă, mă întreb în ce măsură discuțiile comerciale sunt legate de agenda de guvernanță digitală a CAE sau DigiConnect și în ce sens aceste subiecte sunt integrate. Ca și doamna Vivian Reding, vreau să evităm abuzarea argumentului uh, Securității Naționale pentru a limita libertatea utilizatorilor pe internet. O altă întrebare în legătură cu eh, localizarea forțată a datelor. În special relația între Uniunea Europeană și Statele Unite. Aud foarte multe acuze din partea industriilor dominate de Silicon Valley, care acuză Uniunea Europeană eh, că are propuneri protecționiste, că este prea preocupată de viața privată și de drepturile fundamentale. Uh, domnul Melzer a menționat uh, încrederea care trebuie să vină de la utilizatorii individuali în primul rând. Dacă vreunul dintre vorbitori are o idee bună în legătură cu felul în care ne putem asigura că uh, putem să evităm localizarea forțată a datelor, ar fi extrem de utile în acest moment. Thank you. I also want to thank the two... Aș dori să mulțumesc și eu invitațiilor pentru intervențiile lor. În ultima publicație a Comisiei uh, Globale privind guvernanța, uh, guvernanța internetului am citit că în momentul în care intrăm pe internet, uh, trebuie să ne bazăm pe încredere. Și ajung la întrebarea cum putem garanta că fluxul de date este deschis tuturor, dar că respectă în același timp cadrul legal, legislativ în care operăm. Discutând despre piața internă uh, digitală și perspectiva provocările de a ne păstra perspectivele sectorului industrial, este un lucru valabil și pentru toți participanții la această discuție. În broșura privind Revoluția Industrială se discută despre 400 de companii care, care fac parte din aceste legături între, între diferite uh, dispozitive. Deci nu mai este vorba doar de Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, ci de întreaga planetă. Deci cum împăcăm aceste provocări cu garantarea intereselor Uniunii Europene. Cum vom reuși să spunem că încrederea de care avem nevoie este un factor de stabilizare a evoluțiilor viitoare? În al doilea rând, aș dori să întreb cum dorim să reglementăm fluxul de date. Dacă dorim să garantăm în același timp libertatea fluxului de date, după cum a spus domnul Schlegelmich, ce înseamnă acest lucru în mod concret? Este o diară deosebit de importantă, trebuie să lucrăm mai mult uh, pe acest subiect și domnul președinte mi atrage atenția că trebuie să mă opresc aici. Da, mai avem un al doilea uh, panel, ocazia cu care aveți putea interveni din nou. Domnul Schlegelmich, vă dau cuvântul, aveți la dispoziție 3 minute pentru a răspunde. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru aceste uh, întrebări cu toate sunt uh, pertinente și cred că următoarele luni și următorii ani va trebui să depunem mai multe eforturi pentru a găsi uh, răspunsurile potrivite. Abuzurile pe internet, uh, nu DigiTrade este responsabil, însă apare această întrebare pentru că există legătură cu comerțul și în paralel instrumentele între ghilimele polițienești pentru a combate pornografia infantilă și așa mai departe, sunt în continuare o provocare reală și vă pot asigura că în Comisia Europeană împreună cu statele membre ne preocupă aceste, aceste teme pentru a vedea ce trebuie să facem, însă nu vă pot oferi răspunsuri concrete acum perspectiva potențialului comerțului digital. Întrebarea doamnei Rodriguez și unde ne aflăm acum și dacă avem abordarea potrivită, mai ales în OMC, ținând seama de legătura între Uh, politicile interne și cele externe. Aceasta este o provocare permanentă. După cum am spus, există o piață globală, piața unică digitală nu este dosarul de care mă ocup eu, însă toate, toate discuțiile pe plan intern au, un, au o dimensiune externă, pentru că internetul nu se oprește la granițele Uniunii Europene și sarcina mea este să mă asigur că există o aliniere între această dimensiune internă și cea externă și că nu există un conflict între regimul care guvernează sfera privată în Uniunea Europeană și uh, relațiile externe în OMC și revin acum la elementele de bază. În o, la OMC există un program uh, de lucru permanent care, din păcate, în ultimii 15 ani nu a avansat deloc. Uh, și acum, după, în scenariul de după Nairobi, încercăm să vedem dacă putem găsi o abordare nouă, proaspătă. M-ați întrebat de asemenea dacă, ce, dacă CETA este suficient sau nu. Eu cred că este suficient pentru că am pornit de la ceea ce făcusem la GATS. Doamna Reding m-a întrebat dacă articolul 14 este suficient de mult. Din punctul meu de vedere, articolul 14, care se referă la protejarea sferei private, este bun, însă nu este suficient de detaliat. Întrebările s-au schimbat față de vechiul sistem GATS, localizarea datelor, de exemplu, și trebuie să vedem dacă, dacă derogările existente sunt justificate sau nu nu mai este o problemă doar uh, a Uniunii Europene și a SUA. Desigur, uh, discutăm acest subiect pentru că multe părți uh, sunt interesate de obținerea acestor date și trebuie să discutăm atunci cât timp vor, vor putea fi păstrate. Însă trebuie să găsim echilibrul potrivit, care este obiectivul, un obiectiv legitim acceptat de toată lumea și care sunt uh, măsurile de protecție pentru uh, obținerea acestor date când acest lucru nu este, nu este justificat. Din punctul de vedere al proporționalității, va trebui să discutăm mai mult acest punct. Văd că nu mai am timp la dispoziție, mă voi opri aici. Mi-au fost adresate și alte întrebări, ce mai putem face, dar cred că acestea au fost uh, punctele principale amintite și poate vom putea aprofunda dialogul cu o următoare, la următoarea întâlnire. Mulțumesc, domnul Mălțăr. Mulțumesc pentru întrebări foarte interesante. Am câteva observații care sper că vor fi utile pentru a răspunde la aceste întrebări. În primul rând, situația este diferită între uh, lumea normală, bunurile tangibile și bunurile serviciile uh, comercializate pe, pe internet. Contextul OMC trebuie înțeles și acesta mai bine, pentru că nu este un mediu în care nu există norme. De fapt, există foarte multe norme în cadrul OMC care s-au dovedit a fi foarte utile, au potențat uh, și potențează uh, comerțul uh, digital, există GATS și jurisprudența OMC a, a avut, a fost orientată înspre, înspre viitorul, inclusiv serviciilor uh, digitale, însă cadrul OMC este limitat, nu este suficient și este puțin depășit și cred că noile acorduri de liber schimb, cum este TPP, sau uh, eventual TTIP sau TISA ar putea permite înregistrarea multor progrese și în acest punct de vedere Uniunea, Uniunea Europeană și SUA au potențialul de a redacta noile reguli care să guverneze mediul uh, digital. Provocarea care ține de reglementare este puțin diferită față, când vine vorba de bunuri, reducem tarifele și obstacolele concrete și după aceea ne preocupă obstacolele netarifare în contextul economiei digitale. Um, trebuie să uh, ne ocupăm în primul rând de aspectele care țin de guvernanță și reducerea obstacolelor uh, tarifare um, este mai puțin uh, prioritară. Avem nevoie de o abordare globală pentru că dacă ne gândim la um, sfera privată, care este o preocupare principală, datele nu se opresc, nu țin cont de uh, frontiere și este evident că avem nevoie de o guvernanță globală, indiferent că va avea loc la nivelul OMC sau uh, vom avea nevoie de alte forme de cooperare uh, de guvernanță într-o formă mai multilaterală pentru a proteja sfera privată. Pe măsură ce vom merge mai departe, va trebui să ne asigurăm că se poartă un dialog uh, continuu din punctul de vedere al uh, guvernanței atât la nivelul OMC cât și la nivelul uh, acordurilor bilaterale. Internetul are un impact asupra economiei și guvernanța, chiar dacă se ocupă mai mult de aspectele economice, ar fi uh, înțelept să aducem la masa dialogului cât mai multe părți implicate decât s-a întâmplat în trecut. Mulțumesc! Trecem acum la al doilea panel, Ocazia cu care vom discuta un punct uh, important pentru Helmut Scholz, regulile, cadrul de reglementare a, a comerțului digital și voi da în primul rând cuvântul lui John Higgins, director gen, general la Digital Europe. Aveți la dispoziție 10 minute. Îți mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc domnule Lange, vă mulțumesc domnule președinte pentru organizarea acestei audieri în această dimineață și pentru că dați ocazia Digital Europe să ia cuvântul. Digital Europe este o organizație care reprezintă un sector, sectorul tehnologic care aduce o plus valoare economiei uh, europene și în calitatea mea de director general am contacte cu oameni foarte interesanți în ultimele săptămâni am, partic- am vizitat Bratislava, m-am întâlnit cu președintele Asociației uh, Digital Europe din uh, Slovacia, care are un rol uh, lider uh, în uh, inclu- includerea tehnologiilor de vârf în uh, case, uh, un exemplu extraordinar al internetului, a internetului lucrurilor, obiectelor, Există și alte exemple ale impactului internetului asupra comerțului digital. Un membru al organizației noastre care activează în uh, Sofia, în Bulgaria, deține o, o, o companie care creează un software care simulează uh, viața, realitatea pe, un, uh, pe o navă care transportă con, containere, un program informatic care este util pentru ca membrii echipajului să și poată desfășura activitatea în uh, siguranță. Deci acestea sunt uh, companiile care fac parte din uh, organizația noastră Digital Europe. Aș fi dorit să spun câteva cuvinte despre realitatea digitală din punct de vedere al comerțului, însă Rupert a făcut lucru, acest lucru atât de, atât de bine că nu mai este nevoie. Aș dori să vă, să vă împărtășesc puțin experiența mea uh, personală. În anii 90 conduceam afaceri în uh, Santa Fe, în New Mexico și aveam un sediu și în Londra. Era vorba de fapt de un studio de înregistrări muzicale uh, virtual. Trimiteam piese muzicale peste tot în lume, piesă cre- uh, creată, înregistrată, în studioul uh, nostru de înregistrare virtual. Și mi se pare că este un exemplu foarte bun despre serviciile, comerțul digital care are loc uh, pe, pe lume. De curând am prezidat un forum organizat de Comisia privind antreprenoriatul digital, În acest uh, forum în care discutam diferitele politici, am încercat să discutăm, să vedem care sunt uh, posibilitățile ca Europa să profită de noul mediu digital și este vorba de aducerea pieței unice în era digitală. Am ajuns la concluzia că 75% din uh, valoarea valoarea Europei digitale ar proveni de la uh, afacerile existente. Și acest lucru m-a determinat să discut cu secretarul uh, secretarul uh, de resort din Statele Unite și cu comisarul Oettinger să discutăm un, să organizez un panel transatlantic și m-au frapat două experiențe în urma acestor eh, evenimente. Companiile care au participat la panelul respectiv de pe ambele maluri ale Atlanticului au participat companii ca și SIP, Schneider Electric, eh, divizia de software eh, a Bosch folosesc această expresie de cealaltă parte a Atlanticului, însă un panelist mi-a spus că când vă referiți la cealaltă parte a Atlanticului, nu prea înțeleg la ce vă referiți la Groenlanda, pentru că noi nu mai gândim în acești uh, termeni. Noi considerăm că piața noastră este o piață globală. Și o altă anecdotă care m-a ajutat să înțeleg lucrurile este următoarea. În această lume a internetul industrial, în urmă cu câțiva ani, organizația a început să lucreze la dezvoltarea standardelor, unor standarde în, în acest domeniu. Este vorba de consorțiul uh, internetul industrial. În urmă, uh, cu doi ani, uh, avea doi membri. Acum sunt 255 de companii membre acest consorțiu a început în Statele Unite ale Americii, însă acum uh, Statele Unite ale Americii sunt în minoritate, pentru că este prezidat de fapt de Schneider Electric și evaluează diferite scenii, uh, scen, uh, scenarii, de exemplu, fluxul datelor în internetul obiectelor, modul în care datele respective sunt transmise într-un mod uh, transfrontalier, examinează care sunt uh, implicațiile practice ale acestui flux de date transfrontalier. Și mie mi se pare că această temă a comerțului digital se referă la comerțul în epoca, era digitală. Este o continuare a activității din forumul privind uh, comerțul pe piața digitală în Uniunea Europeană, o extindere înspre un uh, comerț mai lărgit în era digitală și cele pe care le-am auzit din partea lui Rupert, din partea domnului uh, Metzler, ne atrag atenția asupra aspectelor relevante în această nouă lume. Trebuie să ne gândim la comerțul în era digitală în piața unică și într-o comunitate globală și există două uh, puncte uh, care au un, uh, un potențial negativ. În primul rând, asupra unui element care m-a frapat în momentul în care am discutat cu Pascal Lamy despre acordurile de liber schimb moderne. Pascal Lamy îmi explica de ce există un uh, interes atât de mare din partea opiniei publice pentru acordul de liber schimb față de trecut. Am, mi-a explicat că numai uh, într-un acord de liber schimb nu mai este vorba de reducerea uh, tarifelor vamale. După cum am auzit, se discută într-un acord de liber schimb tot mai mult despre convergență în domeniul de reglementare și acest lucru uh, afectează perspectiva oamenilor asupra uh, lumii. Faptul că se discută mai mult despre convergența în domeniul de reglementare face ca opinia publică să fie uh, tot mai mult interesată de uh, reglementarea, cadrul de reglementare acolo unde își uh, desfășoară activitatea. Și un alt element amintit de uh, doamna Șache și de alții care au luat cuvântul este următorul. Nu putem să ne gândim la acest uh, comerț digital doar din perspectiva comerțului. Trebuie să înțelegem că era digitală are un uh, impact asupra abordării noastre a, vis-a-vis -vis de convergența în domeniul uh, reglementării. Există un impact din acest punct de vedere și, după cum a spus și dumneavoastră, există două uh, com- comunități când discutăm despre schimburi comerciale și guvernanță. În momentul în care subiectele de discuție sunt pariurile ilegale, de exemplu, uh, începem să includem multe comunități uh, diferite și este un punct pe care nu-l putem ignora dacă dorim să înregistrăm progrese în schimburile comerciale în era digitală, trebuie să renunțăm la o perspectivă pur comercială. Trebuie să implicăm și alte comunități care sunt interesate în această era digitală. și în această eră digitală, cred că Uniunea Europeană are uh, potențialul de a aduce la un loc toate aceste comunități pentru a ne asigura că ceea ce facem noi pe piața unică digitală reflectă obiectivele noastre din uh, comerțul cu uh, servicii digitale. Și o ultimă remarcă, dacă îmi permiteți, este că în acest nou Uh, model în care trebuie să convingem diferitele comunități să colaboreze, fie că este vorba de negociatorii uh, tradiționali de acorduri de liber schimb sau de noi actori, atunci industria, uh, în aceste condiții, industria digitală poate fi utilă pentru noi. Pentru că ce ne dorim noi să obținem este ca membrul um, asociației noastre din Sofia să nu fie nevoit să se gândească la comerțul digital, ci să-și poată uh, desfășura activitățile de afaceri uh, peste tot în lume. Vă mulțumesc! And, uh, last and lead. Mulțumesc! Acum John McAnamy, director executiv la Hmm. European Digital Rights. Joe McNamee. European Digital Rights e o asociație care se ocupă de internet din perspectiva instrumentului de facilitare a <clears throat> exercitării drepturilor fundamentale. Ce a spus antevorbitorul se referă mai mult la <clears throat> aspecte comerciale digitale și nu modul în care privim noi lucrurile ca noi oportunități. Cineva vorbind despre <clears throat> dificultatea legată de viteza adoptării de legislație pentru a ține pasul cu un mediu în schimbare permanentă. Și o parte a soluției, cred, că e să ne bazăm pe principii. Știm din experiență care sunt valorile europene. Când doamna Reding a început să prezinte cadrul de protecție digitală n-a început de la zero, ci directiva din 95, care avea niște principii, principii europene, care continuă să fie valabile. Întrebarea care se pune este cum să le modernizăm. Mă tem că în unele dintre actele normative încercăm să reinventăm abordarea <clears throat> și nu reușim să beneficiem de propriile experiențe pozitive. În aceste zile petrecem mult timp criticând uh, Uniunea Europeană, o mare parte a discuțiilor din Regatul Unii, după cum probabil că știți și dumneavoastră, dar să facem un pas înapoi să vedem ce am făcut bine. În legătură cu ce a spus domnul Schlegel spre sfârșitul prezentării, piețele deschise de telecomunicații. Nu poți beneficia de <clears throat> domeniul digital decât dacă ai acces la el. Comisarul britanic Jonathan Hill, unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut după ce a preluat mandatul a fost că trebuie să învățăm din succesele din telecomunicații să le <clears throat> transferăm și în alte domenii. Și avea perfectă dreptate. Fiecare cetățean european are o opțiune de servicii mai bune la costuri mai mici în prezent, mulțumită eforturilor Uniunii Europene. În viața mea am văzut serviciile de telecomunicații în statul care era la câțiva kilometri de cel în care locuiește prim-ministrul irlandez în Dakeni, trecând de la momentul în care era o centralistă la oficiu poștar care băga un ștecher în priză la momentul în care avem internet de mare viteză. Uniunea Europeană a făcut asta. Să știți că nu sunt pe cât de bătrân credeți, pentru că lucrurile astea s-au făcut într-o perioadă mai scurtă de timp decât ne putem imagina. Dacă ne uităm la rezoluția Parlamentului European care vorbește despre acordul intermediar, pentru deschiderea pieții pentru aceste companii din străinătate. Asta înseamnă să învățăm din această experiență favorabilă. Din ce poate să fac o legislație solidă <clears throat> pusă în mișcare de piață, bazată pe experiență, pe dovezi, pe obiective de politică publică. Acum e o tendință spre dereglementare una dintre lucruri se uită la modul în care, cum își promovează agenda cei din SUA, dar noi știm că piețele de telecomunicații au tendința să se consolideze, să devină anticoncurențiale. Știm că <clears throat> acest tip de acțiune trebuie evitată. Comisarul Oettinger, cu mult timp în urmă, a spus că e nevoie de acțiuni suplimentare pentru a le permite companiilor să aibă profituri legale, nu? Să ne asigurăm că legiferăm pentru a da posibilitate piețelor să funcționeze. Trebuie să ne asumăm această mare reușită a liberalizării pieței de telecomunicații și să asigurăm că putem continua cu aceste succese. Europa își datorează această reușită și le datorează și cetățenilor și are datoria de a continua pe această cale. Și altă mare poveste de succes la care vreau să mă refer o reprezintă protecția datelor cu caracter personal. După cum am spus, am avut o revizuire bazată pe principii <clears throat> de durată îndelungată. Legislația prin viața privată ajută la apărarea vieții private, a inovării, a replicării acestor practici în restul lumii. Există acum uh, un curent ideologic de a slăbi această legislație pentru că viața privată nu ar trebui să fie un obstacol în calea inovării dar ramificațiile de pline ale acestora încă nu sunt clare. Lipsa de apărare a vieții private e un obstacol potențial mai mare decât excesul de astfel de reguli. Și această abordare ideologică e bine ilustrată de scrisoarea 14 țări adresate președinției Consiliului, în care a cerut echilibru între produse și servicii digitale și <clears throat> datele private ale persoanelor vizate. Drepturile fundamentale sunt fundamentale, nu pot fi puse în uh, discuție sau în întrebări. Trebuie să evităm orice flexibilitate în acordurile comerciale care să permită o cursă înspre o coborâre a stachetei. S-a publicat recent un studiu de la <clears throat> biroul uh, recensămintelor din SUA și s-a constatat că 45% din gospodările americane au îngrijorări eh, legate de viața privată care le împiedică să facă tranzacții online, să expună, să posteze opinii pe internet. 30% se tem de cel puțin eh, două dintre aceste activități. Astfel de îngrijorări îi eh, împiedică să aibă astfel de activități în milioane de gospodării. E erodare a unei piețe care ar trebui să fie uh, în expansiune. În același timp, Comisia Europeană a negociat cu SUA și Comisia Internațională pentru Comerț s-a plâns că cerințele Uniunii Europene sunt stricte și dificil de respectat și uh, pun probleme de interoperabilitate. Uniunea Europeană a adoptat cu succes uh, un regulament orizontal potrivit pentru perioada digitală. Berlin, capitala țării cu unei dintre regulile cele mai sofisticate, are o industrie de startup-uri înfloritoare, cu 1,2 startup la 100 de locuitori, e ceva uriaș, e bazat pe reușita Uniunii Europene în protecția datelor. Ne datorăm acest lucru, trebuie să ne asumăm reușita și să continuăm uh, pe această cale pozitivă. Ce înseamnă toate astea în contextul comercial? În telecomunicații înseamnă că, că reglementările trebuie să rămână în mâinile unor factori de decizie democratici. Și la nivel european, nu similar, măsuri pro-concurențiale, neutralitatea internetului pentru care s-a pronunțat Parlamentul în număr de șapte ori în șapte ani. Nu cred că Parlamentul Britanic să fi votat de șapte ori pentru altceva. Nu trebuie să fie subminate de acorduri comerciale. Dacă nu se face asta, uh, se subminează piața concurențială și împiedică accesul la piețe din străinătate. Protecția datelor, poziția Parlamentului legată de TISA ar trebui să fie pe deplin respectată. În, uh, aș ezita să spun cât de minunat e uh, scutul de viață privată, având în vedere întârzierea în aprobarea pe care trebuie să o dea statele membre și rezervele exprimate în legătură cu unele dintre proiectele de rezoluții propuse de grupurile politice. Pe scurt, în legătură cu problema comerțului și politicii interne, cu permisiunea dumneavoastră, scurgerile DSM și propunere înrudite sunt îngrijorătoare. Avem un regim complicat de copyright pe care Comisia nu pare să fie gata să îl remedieze și ar putea să propună măsuri suplimentare de copyright ca să facă lucrurile și mai dificile. Se menește să revizuiască directiva comerțului, alte dispoziții legate de răspundere, măsuri cu caracter voluntar din partea companiilor de internet. Trebuie să ne gândim puțin la aceste aspecte. Dacă fiecare companie pe care te bazezi furnizori de acces de hosting a uh, registre de nume, de domenii, se gândesc la implementarea voluntară a legii lor în mod arbitrar? Asta ar crea pe piața unică digitală noi și noi bariere în calea comerțului, care nu existau înainte, cu excepția ceea ce în afara domniei legii și în discuții ciudate în legătură cu directiva de combatere a terorismului, pentru care nu există o evaluare de impact, blocarea de internet în afara unui cadru legal strict, uh, criptare și toate acestea, pentru care Comisia n-a dat o evaluare de impact sau nici măcar n-a propus-o în unele cazuri. Sper da, că Parlamentul va face, așa cum a cerut un vorbitor, se va gândi la barierele pe care le-ar putea impune orice nouă propunere a Comisiei pe plan intern în Uniunea Europeană și pe plan global. Mulțumesc. Thanks a lot. Președintele, mulțumesc. Întrebări, Marichi? Mulțumesc mai rapid decât mă așteptam, pentru că credeam că o să fie o listă lungă. Aceste două intervenții au fost foarte interesante și ele și foarte importante pentru discuția noastră. Vreau să întrebar o întrebare care poate să fie evidentă, dar pentru context i-a jucat pe ambii vorbitori să ne spună cât de importantă e politica comercială în acest context. Domnul McNamee s-a referit la importanța principiilor și a drepturilor existând o discrepanță între ritmul evoluțiilor tehnologice și orice politică, de fapt, dar măsurile comerciale și politice comerciale cum se leagă eventual de alte căi de consolidare a unui cadru de reguli pentru comerțul digital care să consolideze, să asigure drepturile utilizatorilor de internet și ale consumatorilor, ale cetățenilor și să aplice principii în care Uniunea Europeană a avut poziție de lider pe plan istoric eventual ambii vorbitori, dacă ar putea comenta chestiunea supravegherii și monitorizării internetului deschis și a cenzurii în masă, nu doar ca obstacol în calea comerțului. Întrebarea mea este dacă ar trebui considerată ca obstacol în calea comerțului, ci și implicații mai largi, pe de o parte, pentru a încerca să se stabilească norme pe baza statului de drept și, pe de altă parte, sisteme și tehnologii care sunt utilizate pe plan global. Și aș vrea să sublinez în acest context și nevoia urgentă de actualizare a controlelor la exporturi ale Uniunii Europene în ce privește sisteme tehnologice utilizate pentru intruziune, supraveghere și alte activități care pot dauna nu doar securității noastre, ci și drepturilor omului pe plan global. Această hiperconectivitate pe care o găsim tot mai mult cu economia digitală și internetul deschis în uh, opoziție cu regulile unor state naționale sau pe plan multilateral când avem nevoie de norme globale? Și ultima întrebare, în ce măsură credeți că avem nevoie de standarde globale? Și care ar fi cea mai bună cale <clears throat> de realizare în ce privește comerțul, dar poate guvernanța internetului pentru a asigura deschiderea standardelor pentru drepturi și libertăți care să prevaleze și să promoveze în ultima instanță comerțul. Mulțumesc. Mulțumim, Helmut. Mulțumesc. Aș începe cu ultima observație a lui Marice, care întreabă dacă avem nevoie de reglementări globale. Eu aș spune, după părerea mea, că avem nevoie de o abordare globală. Altfel n-am ajunge la această discuție. Acum o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă, de exemplu, în SUA există un stat care spune că securitatea națională, organismul care se ocupă de asta, urmărește fluxul de date și chestiunea discutată de noi? E deja o barieră în calea comerțului? dacă în Uniunea Europeană sau statele membre noi controlăm din motive legate de securitate publică dar și de securitate legată de cetățeni. E un drept al statului să reglementeze în această direcție în ce privește aspectele digitale și e ceva care poate fi barieră comercială. Ce credeți? Dacă vorbim de aspectele comerciale ale acestor probleme și apoi unde putem uh, defini abordări comune, pentru că ne plângem că, de exemplu, în anumite țări, statul supraveghează internetul, uh, fluxurile de date și asta e considerată o libertate a libertății de circulație. Pe de altă parte, introducem pentru securitatea noastră uh, drepturi asemănătoare. Cum ați defini lucrurile în limbaj comercial? Poate domnul Schlegel, să răspundă. Dacă discutați cu țările partenere când încheiați tratate de gen SITA sau TTIP la aceste negocieri, cum uh, vă ocupați de aceste aspecte? Pentru că e nevoie de o înțelegere globală. Președintele, mulțumesc. Aș adăuga și eu o scurtă întrebare. Sistemul nostru de reglementări se bazează pe proceduri tradiționale de creare a regulilor și reglementărilor. Această modalitate pentru comerțul digital considerați că este adecvată sau nu? Începește și ciclul de inovare, Cred că întotdeauna suntem rămași în urmă față de evoluțiile tehnice. Ce soluții posibile pentru aceste discrepanțe, mai ales având în vedere chestiunea regulilor globale? Da, mulțumesc pentru aceste întrebări foarte ușoare și foarte clare, la care o să vă răspundă Joe peste câteva momente. Cred că nu e nicio îndoială că trebuie să utilizăm orice vehicule putem pentru a stabili norme globale. Nu cred că asta înseamnă întotdeauna reglementări globale. Trebuie să căutăm cele mai bune vehicule pentru a stabili norme globale într-un domeniu concret și apoi să încercăm să le utilizăm ca model. De exemplu, modelul uh, factorilor multipli implicați, care ne-a plăcut în guvernanța internetului, e ceva ce am putea utiliza pe scară mai largă pentru a stabili norme globale pe scară mai largă. În legătură cu potențialul uh, aspectelor comerciale și eventualul conflict cu drepturile fundamentale. Seamănă și cu dezbaterea Brexit. Un aspect din dezbaterea Brexit renunțăm sau nu la suveranitate. Cred că răspunsul este că <clears throat> vrem să particip la mai multe lucruri cu mai mulți oameni, e nevoie de mai multe decizii luate în comun, de la nivel local, la nivel național, european, internațional și cred că trebuie să decis ce e adecvat să discut și la ce nivel și hmm, care e beneficiul. Există aspecte în Uniunea Europeană, drepturi absolut fundamentale. Nu o să le negociem uh, pentru a avea alte avantaje la schimb, dar sunt alte domenii în care poate că am dorit să negociem. În Anglia, credem că echipa de jucători ar trebui să aibă 12 membri, că dacă avem 12 jucători, câștigăm mai multe meciuri. Dar probabil că la nivel european trebuie să acceptăm să avem 11 jucători ca în toate celelalte țări. Și probabil că tot ne-am fi la nivelul Germaniei. Și acum chestiunea importantă legată de supraveghere, cenzura în masă, statul de drept, pentru că e un aspect important în legătură cu care UE și SUA au o responsabilitate să încearcă să stabilească norme globale aici. Norme globale care cred că trebuie să fie mai apropiate de cele tradiționale europene. Supravegherea acceptată pentru societate pe baza regulilor pe care le acceptă societatea și cred că există multe eforturi pentru a avea o normă comună între SUA și Uniunea Europeană. Poate că încă nu sunt identice, dar există eforturi în acest sens spre a avea norme comune. Și ideea de a <clears throat> stabili o normă comună astfel încât să permit supravegherea în societate ar fi un mare pas înainte pentru a stabili sau restabili încrederea. Cred că ideea de a găsi o cale de a aborda niște valori comune în măsura în care să permit supravegherea. E un pas înainte important și trebuie să încurajăm Uniunea Europeană și SUA, guvernele acestea, să depună eforturi pentru stabilirea și codificarea acestei norme. I can sign up to, uh... Și eu pot să subscriu la cele spuse, în ceea ce privește supravegherea masă Uniunea Europeană și Statele Unite nu și-au respectat propriile cadruri. Revelațiile lui Snowden au dus la procesele FISA, judecătorii s-au plâns că nu sunt informați. Corespunzător, lucrurile s-au schimbat și aceste aspecte nu respectă principiile Statelor Unite, nu sunt eh, modalități predictibile de a restrânge proporțional libertățile fundamentale. De asemenea, în Uniunea Europeană există excepții legate de siguranța națională, însă nu există o, decizie, o definiție acceptabilă a siguranței naționale. Așadar, lucrurile nu sunt foarte predictibile. Am avut directiva retenției datelor care a fost adoptată știind că era ilegală și doar șap- a durat șapte ani până când un ONG să intenteze proces și să ducă la anularea sa. Uh, procesul PNR a fost adoptat câteva, acum câteva săptămâni și vom avea un aviz al avocatului general. Nu este Mm, o modalitate care să respecte predictibil uh, principiile noastre de bază. În ceea ce privește cenzura, avem reguli clare în articolul 52 al cartei că restricțiile trebuie să fie în realitate necesară, uh, pot să trebuiască să aibă uh, obiective de interes general, generale, însă avem multe exemple de blocare accesului la internet care nu au fost uh, supuse cerințelor legale și nu au fost revizuite sau evaluate uh, conform cerințelor legale. Avem uh, inițiative din partea Comisiei de a restricționa conținutul pe bază voluntară. Uh, Carta spune că restricțiile trebuie să fie bazate pe uh, jurisdicție, pe lege și Comisia am vorbit despre companii care trebuie să fa- își facă și să-și joace și ele rolul, însă acest lucru nu este predictibil dacă ești o companie mică, majoră, un, dacă se aplică legislația Statelor Unite. Am citit un articol uh, ieri în care cineva a criticat o companie de construcții pe un site uh, din Regatul Unit și acest, această critică a fost uh, uh, eliminată pentru că cineva s-a plâns în legătură invocând legea dreptului de autor din Statele Unite. De asemenea, avem inițiative în legătură cu lupta împotriva, împotriva Uh, discursul incitator la ură și discuta cu Microsoft, Facebook și Twitter. Aceste companii sunt localizate într-un în state care au un cadru uh, diferit juridic. Ce facem în legătură cu cenzură? Avem carta, convenția, uh, da, așadar și acum vorbim direct cu companiile să facă ceva pentru a nu trebui să legiferăm noi. Sunt de acord cu John că uh, Mm, modelul actorilor multipli este foarte dificil de este dificil să funcționeze în mod corect. Avem nevoie de persoanele cu experiența suficientă și nu cred că trebuie să presupunem că participarea actorilor este un model perfect, întotdeauna poate să fie îmbunătățit. Da, mulțumesc. Încheiem acum uh, audierea noastră și, sincer vorbind, nu cred că am primit răspuns la toate întrebările. Poate suntem doar la începutul acestui proces de reflexie în legătură cu utilizarea optimă a potențialului și cum să creăm uh, reguli corespunzătoare pentru comerțul digital. În orice caz, mulțumesc experților pentru informațiile pe care ni le-au dat, pentru această dezbatere. Uh, aceste informații pot să se reflecte în acordurile comerciale. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Uh, se încheie ai, acum și reuniunea noastră de comisie. Nu avem diverse. Următoarea reuniune este în 15 și 16 iunie. Vă mulțumesc.